On y va Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. vă să Vă urez bun venit uh, în această comisie interparlamentară și vă mulțumesc pentru faptul că ați ales să participați la această reuniune uh, organizată și condusă de Comisia de Bugete din Parlamentul European în calitate de președinte al Comisiei de Bugete din Parlamentul European, am onoarea să lansez această reuniune interparlamentară. Trebuie să știți că ne dorim o intensificare a relațiilor dintre parlamentele naționale și Parlamentul European și pentru mine e foarte importantă o legătură deosebită cu comisiile din parlamentele naționale care se ocupă de finanțe și respectiv de buget. Temele pe care le vom aborda se referă la revizuirea la jumătate de parcurs a cadrului financiar multianual și, cum spuneam azi dimineață în sesiunea plenară, nu trebuie să subestimăm, să supraestimăm bugetul european. Acesta reprezintă 1% din PIB-ul european. E un buget care e constrâns, e practic închis într-un cadru financiar multianual pe șapte ani. Și actualul cadru a fost uh, lansat în 2014 și se va încheia în 2020. Principala sursă de resurse este uh, din statele membre și vă dați seama că fiecare trebuie deci să pună o anumită contribuție. Resursele proprii se limitează la 10%. Aici avem mari speranțe, deoarece un grup la înalt nivel, condus de Mario Monti, uh, poartă un proces de reflexie în legătură cu resursele proprii. Deci ar fi un pas hotărător dacă Parlamentul European și uh, Consiliul ar putea vota aici uh, un aviz conform pentru a consimți din punct de vedere instituțional aceste resurse proprii. Însă nu trebuie totuși să avem prea multe iluzii. Dacă am avea un impozit european, acesta s-ar alătura contribuțiilor naționale. Însă vă spun, dacă am avea un impozit european, s-ar reduce contribuțiile de la bugetele naționale, deci ar fi o povară în minus pentru cetățenii din țările membre. Acest cadru financiar ne permite de asemenea să dotăm sarsele membre cu resurse prin uh, credite la politica de reforme structurale sau uh, politica agricolă comună și 80% din fonduri merg către statele membre și e un buget care practic nu ne permite nicio marjă de flexibilitate. E un buget care a fost conceput pentru vremuri bune când apare o criză, când apar circunstanțe excepționale, cetățenii se întreabă ce face Uniunea Europeană, însă pe plan bugetar se dispune de mijloace financiare foarte reduse. Când domnul Juncker a ajuns să fie președintele Comisiei, a făcut o constatare pe care o împărtășim și noi, și anume că de 10 ani Europa suferă de un, de un deficit de investiții și că trebuie stimulate investițiile. Instrumentul conceput e o formă de inginerie financiară cu efect de pârghie, E vorba de Fondul European de Investiții Strategice, însă trebuie puși bani în pușculiță pentru a asigura niște garanții a, uh, acestui fond. Și a fost nevoie și a fost un moment dureros pentru Parlamentul European, mai ales pentru Comisia de Bugete, au trebuit luați bani de la rubrici importante, cum ar fi Orizont 2020 pentru cercetare sau facilitatea conectarea Europei. Erau niște investiții supranaționale. Însă atunci când trebuie să recuperezi banii, nu te duci să iei bani de la creditele care se duc în statele membre, ci iei bani de la ceea ce este supranațional. Ca și cum Europa ar fi, de fapt, doar o sumă a diferitelor egoisme naționale. Cadrul financiar plurianual, multianual a fost votat înainte de reînnoirea Parlamentului European, ceea ce le simplifică uh, sarcina celor aleși în 2014. Deci fiecare an, acum, în fiecare an se va cheltui o tranșă din acest buget plurianual. Și la discuții, la discuțiile pentru negocierea actualului CFM, am stabilit că va avea loc o revizuire la jumătate de mandat. Deci, cumva implicit se recunoștea că avem un buget anacronic care nu ne, face, nu ne permite să facem față provocărilor. Și asta s-a și întâmplat. A trebuit să creăm un instrument financiar extraordinar condus de Banca Europeană de Investiții. Însă când trebuie să faci, de exemplu, față crizei actuale a refugiaților și imigraților, am vrut să creăm un, un uh, fond fiduciar. Am făcut apel, s-a făcut apel la generozitatea statelor membre. Însă, răpusurile au fost marcate mai degrabă de inerție. Săptămâna trecută, membrii Comisiei Bugete au fost în Turcia să vadă ce se întâmplă și am constatat că din miliardul anunțat la începutul lunii februarie 2016 se plătiseră doar 40 de milioane. Deci iată cât de inerte sunt procedurile noastre. De asemenea, am anunțat 3 miliarde pentru Turcia, pentru sprijinirea refugiaților care vin atât de numeroși din Siria. Însă și aici, cum să găsești mijloacele necesare pentru a asigura finanțarea? Acum, suntem în faza pregătitoare revizuirii uh, cadrului financiar multianual 2014-2020 și să nu uităm că acestea sunt și premisele pentru pregătirea următorului cadru financiar multianual. Și ne punem întrebarea, oare e uh, logic să păstrăm un cadru financiar multianual pe șapte ani sau să-l reducem la cinci ani? Comisia de bugete a desemnat doi raportori, pe doamna Isabel Toma din partea grupului S&D și pe domnul Olbricht de la PPE. Domnul Olbricht astăzi nu poate să vină, de aceea doamna Isabel Toma vă va spune care este situația actuală, cum stau lucrurile cu lucrările pregătitoare ale acestei revizuiri plurianuale. Ceea ce e clar e că din partea Comisiei va trebui înaintat un proiect de rezoluție înainte de sfârșitul acestui an, 2016, pentru revizuirea CFM. Bineînțeles, va trebui să vedem dacă vor exista mai multe credite, mai multe mijloace, ceea ce e îndoielnic, cred eu. Deci da, dacă nu vom avea mai multe mijloace, ce vom face în fața urgențelor? Vor avea loc arbitraje dificile, vor fi puse la îndoială anumite programe care au fost uh, incluse în uh, CFM-ul 2014-2020. În prima oră de discuții vom discuta despre revizirea CFM. Ne-am dorit să avem o dezbatere, ne-am dorit de asemenea ca cei care vor lua cuvântul să se limiteze la doar două minute pentru a asculta cât mai multe păreri la ora 16 va începe o două secvență împărțită în două perioade, găsirea unui echilibru între noile urgențe și noile priorități pentru perioada 2014-2020, două etape diferite, noi nevoi pentru a aborda criza refugiaților o oră și tot o oră vom discuta despre nevoile financiare pentru a depăși criza economică și uh, Uh, financiară și drept exemplu va fi dată garanția pentru tineret și se va vorbi și despre programele de ucenicie și de mobilitate. Doamnă Toma, vă dau cuvântul acum. Mă uit la oră, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. E clar un subiect care ne va ocupa întreg anul 2016. Cum spunea domnul președinte al Comisiei de Bugete, pe plan juridic lucrurile stau simplu. Deși pe plan politic se cam complică. Pe plan juridic știți că anual votăm bugetul, însă îl votăm într-un cadru financiar multianual care de mai multe exerciții bugetare uh, ține șapte ani. Deci închipuiți-vă câte lucruri se pot întâmpla în șapte ani. Pe plan juridic avem deci acest cadru financiar multianual pe șapte ani. Acum e pe perioada 2014-2020. Bineînțeles, avem sumele pentru coeziune care sunt practic blocate, deci nu le putem atinge. Avem un plafon de cheltuieli bine aliniat și bine afișat în orice caz. Avem și câteva instrumente de flexibilitate, dar nu sunt prea suple, să zic așa, asupra cărora vom reveni. În CFM-ul 2007-2013, Parlamentul constatase deja că trebuie revizuite plafoanele de flexibilitate ale bugetului, deoarece perioada era destul de lungă. Și de aceea, când am votat actualul cadru financiar pe 2014-2020, Parlamentul a emis o serie de condiții, printre care articolul 2, care stipula o eventuală revizuire. Aici avem o mică politică, deci o mică revizuire a o revizire a CFM-ului la jumătatea mandatului. Deci a spus că înainte de 31 decembrie 2016, Comisia trebuia să facă o propunere în acest sens. Parlamentul se temea cumva că această propunere din partea Comisiei Europene va veni cam târziu. Am propus uh, un raport de inițiativă care să pregătească poziția Parlamentului. Uh, domnul președinte ne spunea că nu s-a avansat prea mult. Bineînțeles, noi nu putem spune dinainte care, cum ce întorsătură vor la lucrurile și ce se va întâmpla și la votul care va avea loc la începutul primului, uh, al doi, uh, la votul privind primul semestru, la sfârșitul primului semestru, deci în iulie anul acesta. Care e contextul actual? Mult mai multe crize decât în fostul CFM. Suntem practic pe buza prăpastiei și ne vedem foarte neputincioși în ceea ce privește criza refugiaților. Vedem că zona Schengen s-ar putea să explodeze, suntem uh, amenințați uh, cu riscul de dezbinare, cu ceva timp în urmă se vorbea despre ieșirea Greciei din Uniune, acum avem referendumul din Marea Britanie. Deci foarte împovărași suntem. Și pe lângă asta avem și crizele recurente legate de uh, Uniunea Europeană, cum ar fi rata șomajului ridicată, mai ales în rândul tinerilor, dar fiindcă 25% din tinerii sub 25 de ani sunt șomeri, uh, o altă criză cam permanentă, cea a investițiilor, despre care vorbea și domnul președinte, nivel de investiții foarte scăzut, criza financiară, bineînțeles, cu noi amenințări care planează și criza plăților, despre care poate dumneavoastră nu știți prea multe. <laughs> Această criza plăților e o specialitate a bugetului UE care în tratat nu are dreptul să fie deficitar, ci echilibrat, însă dat fiindcă de ani de zile cretele de angajamente sunt mai ridicate decât cele de plată, deci de la an la an s-au tot acumulat plăți neplătite și în decembrie 2014 am ajuns la o datorare sau la o criză, nu știu cum se zic, practic 24 de miliarde de facturi neplătite de către, de către Uniunea Europeană, care la un moment dat trebuie onorate. Sunt bani pentru autoritățile locale, pentru studenții Erasmus, pentru um, centre de cercetare și așa mai departe. Deci avem o criză, cea situație actuală, ce o criză Uh, structurală și uh, mi se pare că nu prea se ia taurul de coarne. Să pe lângă asta să nu mai uităm uh, încă o cauză despre care vorbea și domnul președinte, și anume că 80% din banii bugetului european se întorc către statele membre. Deci fiecare parlamentar național fiecare guvern național, bineînțeles, va avea reflexul de a limita cât mai mult uh, contribuțiile la bugetul european pentru a-și echilibra bugetul național. Nu e o acuzare, nu e o atitudine egoismă, ci pur și simplu structura bugetului în așa fel încât se creează astfel de reflexe. În ciuda tuturor lucrurilor, să nu uităm că există și o lipsă de sinceritate în ceea ce privește bugetele, bugetul european. Mai ales că statele membre, și aici nu dau nume, nu ezită ca de fiecare dată când apare o criză să spună, ia, aici vom da 4 miliarde pentru Turcia, 3 miliarde pentru primirea refugiaților, 8 miliarde pentru fondul de investiție a lui Juncker. Pe de o parte se spune asta, însă nu se contribuie concret. Să când există o criză, când există o nevoie, bineînțeles, statele membre uh, cer bani de la bugetul european. Poate că unii au impresia că Parlamentul European e risipitor. Nu e așa. De foarte multe ori, statele membre hotărăsc dacă uh, vor uh, lua de la bugetul european uh, bani pentru noi cheltuieli. Am vorbit deja despre toate crizele Știți, de exemplu, că pentru criza refugiaților a, treb- a trebuit să finanțăm măsuri de ajutorare și un fond financiar pentru acțiunea externă care era foarte prost finanțată în fostul CFM. A trebuit să inventăm un nou mecanism bugetar și a trebuit să se dea dovadă de multă imaginație. Și referitor la criza investițiilor, așa cum s-a spus, avem un deficit de investiții de 300 de miliarde anual de când a izbucnit criza. Deci aici au trebuit căutați bani de la cercetare și de la infrastructurile de transport. Miliarde pe care nu-i găseam și nu puteau să-i luăm din altă parte. La șomajul în rândul tinerilor e și mai rău. Garanția pentru tineret, care era în CFM-ul 2014 2020, până în 2016 era pentru o primă evaluare, pentru 2016 a dispărut cu totul și structurile, programele care deja se înfiripaseră au trebuit să fie demontate. Care e situația actuală? E bine, aici eu aș fi foarte prudentă. Parlamentul e încă în faza de discuții. Vă voi spune însă pe ce am început să lucrăm? Pe de o parte, structura bugetară, un subiect central, după părerea mea. Nu putem să avem în continuare un buget alcătuit în proporție de 80% din contribuții de la statele membre. Dacă nu, mecanismul uh, așa numitului retur uh, corect, just, se va impune de la sine. De altfel, multe țări membre își doresc acest lucru își doresc o compensare justă pentru acest lucru. Deci va trebui aici să facem mari eforturi și președintele Artui o spunea și el. Asta coincide cu instituirea grupului la nivel uh, înalt condus de domnul Monti, grup care se ocupă de resursele proprii. E un grup alcătuit din parlamentari, din membrii Consiliului și ai Comisiei Europene care încearcă să uh, ne ajute să ieșim din acest impas uh, ce ține de structurarea bugetului. Însă vă spun, dacă s-ar hotărâ să se impună o fiscalitate pentru bugetul european, atunci munca uh, deputaților naționale ar fi fundamentală. Deoarece cine ar trebui să colecteze aceste impozite? Statele naționale. Aici ar fi în joc, deci, competența parlamentelor naționale. Deci colaborarea lor e indispensabilă. Și între noi ar trebui să ne gândim la uh, crearea unei astfel de structuri. Și un al doilea lucru, îmbunătățirea negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliu, și asta face parte din uh, subiectele ce țin de același lucru, însă, bineînțeles, și aici Parlamentele Naționale ar avea un rol de plin de jucat, deoarece Consiliul care intervine aici în calitate de colegiuitor Uh, Consiliul uh, de Ministri are acest loc, acest rol de colegitor cumva în locul parlamentelor naționale. Un alt lucru pe care analizăm, unitatea bugetară. Spuneam că acum, odată cu criza refugiaților, ar trebui să inventăm tot fel de sateliți bugetari, să zicem așa, să avem multă imaginație. Însă acum avem probleme deoarece nu mai suntem corecți în ceea ce privește gestionarea bugetului. Nu se mai poate controla modul în care sunt cheltuiți banii. Deci se pune problema sincerității cu care gestionăm acest buget. Și mai e și problema duratei. E drept. Eu am fost aleasă în 2014 cadrul financiar multianual fusese, ales, ale, fusese stabilit în 2013. Din punct de vedere politic e cam discutabil. Deputații, eurodeputații aleși în 2014 s-ar putea nici să nu mai fie aleși în 2019. Deci ei trebuie să se ocupe de o situație bugetară care a fost stabilită înainte de venirea lor, și ei trebuie să se ocupe de ceea ce va urma după plecarea lor. Deci e o problemă aici de neconcordanță democratică, aș zice eu, în ceea ce privește chestiunile bugetare și modul în care deciziile din acest domeniu sunt luate de Parlamentul European și de Parlamentele Naționale. Bineînțeles, mai intervin și alte chestiuni importante, mai tehnice, flexibilitatea. Mare parte din bugetul Uniunii după cum se spus, e practic predestinat. Sunt niște rubrici închise. Fondurile de coeziune, de exemplu, acolo nu poți să atingi banii, nu poți să-i modifici, dar noi trebuie să știm ce marge de flexibilitate putem avea. Și aici intervine problema plafonului. Putem sau nu să creștem un plafon. Din punctul meu de vedere, e absolut necesar să o facem. Există anumite politici, s-a vorbit despre cea a refugiaților, să mai avem și politica de securitate, de frontiere. Dacă nu mai avem zona Schengen, sau s-ar putea ca zona Schengen să explodeze, deoarece în realitate nu există frontiere externe ale Uniunii Europene. Deci sunt chestiuni din exterior care, iată, trebuie abordate. Deci, cam despre asta am reflectat noi aici. Însă țin să vă spun încă o dată că noi contăm mult pe parlamentele naționale pentru a colabora. Suntem instituții cu o legitimitate indispensabilă pentru a ne implica în ceea ce privește stabilirea bugetului european și e de datoria noastră să scriem această pagină a istoriei europene împreună. Dragă Izabel, îți mulțumesc pentru lucrările lansate de Comisia de Bugete pentru revizuirea cadrului financiar multianual. Acum îi dau cuvântul domnului Gute Gülmes, membru al Comisiei de Afaceri Europene și de Finanțe din Camera Reprezentanților din țările de jos. Domnule Culmeș, aș vrea culme. aș vrea să vă spun că avem mari speranțe în guvernul dumneavoastră care acum conduce Consiliul. Trebuie să ne ajutați să găsim flexibilitatea atât de necesară. Aveți cuvântul, domnule Colmes. And thank you very much for the invitation. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc astăzi la această reuniune despre cadrul financiar multianual. Mi s-a cerut să fac o introducere succintă a președinției olandeze în ceea ce privește CFM-ul. Uh, și probabil acest uh, partid care se află la putere în Parlamentul din țările de jos e, unul, e cel mai pro-european, dar nici eu nu pot să apăr aceste bugete ale UE. De aceea cred că e neapărat să avem o discuție între Parlamentul European și Parlamentele Naționale cu privire la viitorul CFM. Acum trei săptămâni, președinția a organizat o, con- o conferință la Amsterdam despre viitorul CFM și a fost condusă de Parlamentul olandez, pentru că în Parlamentul nostru s-a criticat foarte mult bugetul UE și CFM-ul în ultimii 3-4 ani. Parlamentul olandez își face e îngrijorat în legătură cu procedurile care au loc acum în Uniunea Europeană și credem că e nevoie de iniția, inițiative în trei câmpuri. În primul rând, sistemul în ceea ce privește veniturile în Uniunea Europeană, apoi în ceea ce privește responsabilitatea cheltuielilor și apoi mai multă flexibilitate în CFM și mai multă plus valoare în ceea ce privește cheltuielile europene. În, introduc, în introducerea mea voi aborda aceste trei subiecte. În primul rând, partea legată de venituri. Permiteți-mi să vă spun, de la corecțiile bugetare din 2014, în, noi în uh, Olanda ne facem mari griji în continuare. Din cauza acestei impozitări a posteriori, au existat numeroase bugete amendate, corecții anuale care au dus la niște discuții groaznice în parlamentele naționale. Ar fi un pas în direcția corectă dacă s-ar face ajustări în niște termeni bine stabiliți. Astfel s-ar alinia mai bine cu procedurile naționale. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele grupului la nivel înalt primind uh, resursele proprii al domnului Monti și încurajăm atât Parlamentul European cât și Parlamentele naționale să se gândească la eventuale reforme și platforme de discuție, astfel încât să există un sistem bugetar eficient în întreaga Uniune Uniunea Europeană. Al doilea subiect are legătură cu cheltuielile. Curtea de Conturi Europeană ne spune în fiecare an, de mai mult de 20 de ani la rând, ne spune că faptul că nu sunt cheltuiți bine banii contribuabililor. Și astfel, Uniunea Europeană își sapă propria groapă. Cetățeni olandezi, dar și cetățeni din alte state membre și-au exprimat nemulțumirea și o fac tot mai mult. Nu mai putem să ignorăm. În ultimii 9 ani, s-a făcut acea declarație anuală în care se spune ce s-a cheltuit în Olanda de guvernul olandez. Noi, Parlamentul olandez, credem că statele membre ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru transparență și responsabilitate și să publice o declarație națională în fiecare an în fiecare stat membru. Al treilea subiect, mai multă flexibilitate și valoare adăugată la cheltuielile UE. Uniunea Europeană are în față provocări foarte mari, în primul rând criza economică, apoi criza refugiaților. Însă Uniunea Europeană își uh, cheltuiește jumătate din buget pe ceea ce s-a întâmplat deja și nu pe ce ne așteaptă. Bugetul nu e, săpat în, nu e sculptat în piatră pentru următorii șapte ani și trebuie să se schimbe odată cu realitatea. Noi credem că CFM-ul ar trebui să fie ajustat astfel încât să permită o mai bună flexibilitate pe parcursul anilor între capitole bugetare, astfel încât să putem răspunde rapid și corect la noi provocări politice și economice. În afară de flexibilitate, majoritatea în Parlamentul nostru crede că ar trebui să se acorde atenție mare pentru a forma niște obiective clare în ceea ce privește finanțarea UE, atât la nivel național cât și european. Un buget ideal ar trebui să fie cheltuit pe lucruri care aduc un rezultat și vin cu o valoare europeană adăugată. De exemplu, în inovare, securitate, protejarea frontierelor exterioare sau energie durabilă trebuie ca acești bani să fie mai bine gestionați de Uniunea Europeană și de statele membre. Proiectele ar trebui să fie alese pe valoarea adăugată cu care pot să vină și nu pe lucruri deja stabilite la nivel național. Pentru a încheia, domnule președinte, așteptăm cu nerăbdare să auzim ce au de spus celelalte state membre, ce va spune Parlamentul European în ceea ce privește pașii ce urmează să fie făcuți, astfel încât bugetul să fie mai eficient și mai flexibil. Mulțumesc! Si, Vă mulțumesc, domnule Colmes. După ce am auzit cele două intervenții, putem lansa acum o dezbatere între noi. François Marc, raportor pentru contribuția la bugetul european. Dumnealui e membru al Comisiei de Bugete din Senatul Republicii Franceze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc celor doi antevorbitori pentru tot ce ne-au prezentat. Le mulțumesc pentru deschiderea lor. Am ascultat cu mare interes pe doamna Toma și pe domnul Colmes care vorbeau despre dorința de a putea adapta mult mai mult bugetul. După părerea mea, flexibilitatea în ceea ce privește utilizarea mijloacelor uh, trebuie îmbunătățită. E de altfel una din orientările evocate și de Comisia Europeană pentru propunerea care va fi făcută la jumătatea anului 2016. Sper că se va concretiza această flexibilitate. O mai bună țintire în ceea ce privește finanțările și posibilitatea de a recurge la instrumente financiare inovante. Deci, Aici e vorba de modalități diferite de finanțare. Către aceasta trebuie să tindem și asta cât mai repede cu putință. Vă precizez mai mult uh, sugestiile mele. Să nu uităm că 74% din cheltuielile din buget merg către agricultură și mediu. Politica de coeziune, 33% din fonduri respectiv de aceste două mari, pentru aceste două mari capitole, adaptabilitatea și flexibilitatea ar trebui deja să se aplice, să din păcate nu este cazul. Vă dau exemplu uh, legat de uh, refugiați. Aici am putea pune pe picioare uh, o formă de solidaritate prin intermediul politicii de coeziune. S-am auzit un deputat din Grecia azi dimineață care ne spunea că țara sa uh, trebuie să plătească o factură de un miliard și că vor cere ajutorul Uniunii Europene să o plătească. Da, e o întrebare bună să putem sau nu să luăm dispoziții în cadrul bugetar. Bineînțeles, se înțelege că nu se dorește crearea unei noi fiscalități. E drept că cetățenii nu vor uh, să fie create impozite tot timpul, însă mă întreb dacă din bugetul existent nu pot fi reorientate anumite mijloace pentru aceste urgențe. Și o doua chestiune, referitoare la agricultură. În ziua de azi, văzând cum stau lucrurile în Uniunea Europeană, domeniul agriculturii, mă întreb dacă nu ne-am putea închipui, nu am putea imagina anumite soluții. Unii spun că poate putem soluționa lucrurile prin intermediul bugetului, deoarece prin politica liberală sau uh, redus intervențiile și că până la urmă mai trebuie să lăsăm lucrurile să se autoreglementeze. <laughs> Însă ce s-a întâmplat în PAC? Politica liberală a dus la un eșec. Eliminarea cotelor la lapte a dus la un eșec. Deci Europa trebuie să corecteze ceea ce nu funcționează bine și de aceea se pune întrebarea aceasta. Nu putem să avem flexibilitate și la coeziune, respectiv agricultură, pentru a îmbunătăți lucrurile în viața de zi cu zi, dar și atunci când apar situații de urgență. Mulțumesc, e bine că avem reprezentanți din diferite țări astăzi la Bruxelles, spune domnul Lewandowski. Ce trebuie să facem e să revizuim uh, această perspectivă financiară născută pe urma crizei. Noi vorbeam înainte de consolidare financiară, dar venea și presiunea din partea domnului Cameron pentru reduceri. Acum acest accent s-a mișcat și atunci era pe bugete. Așa că vorbeam de un buget redus pentru prima dată în Uniunea Europeană, dar cu o flexibilitate crescută. Cam acestea au fost negocierile. Însă, în același timp, ar trebui să recunoaștem faptul că avem responsabilități în extindere în Uniunea Europeană. E o șosea cu un singur sens. A fost așa pentru timp, pentru mulți ani. Sub tratatul de la Lisabona avem noi domenii politice care trebuie finanțate, spațiu, schimbări climatice și așa mai departe. Așa că acum facem față unei realități în care trebuie să facem mai multe cu bani mai puțin și asta fără să ținem cont de provocări suplimentare cum e emigrația. Ne aflăm la începutul anului 2016. Felul în care alată lucrurile acum ne pună puțin în ceață, pentru că am moștenit toate aceste facturi neplătite, un munte de facturi neplătite a fost redus acum, dar asta se întâmplă și din cauza punerii în aplicare târzia a programelor. Și de aceea, prin o activare mai uh, rapidă a programelor, am putea să soluționăm această problemă. Însă și fără aceste provocări noi, vedem dificultăți în viitor, în anii care urmează. Pentru anul 2016 toate fondurile au fost, uh, instrumentul de mobilitate a fost deja mobilizat. Și avem această, uh, acest termen în limbajul nostru, alimentare anticipată, niște bani care pot fi folosiți acum, dar trebuie compensați mai târziu. Același lucru are de-a face și cu acele fonduri de urgență. Așa că eu cred că ne aflăm acum în fața acestei revizuiri Uh, foarte importante și trebuie să ținem cont de ea. Dacă nu, vom avea și mai mari probleme când programele vor ajunge deja la maturitate. Și ne putem aminti de exercițiul din 2013-2014, când ne-am confruntat cu facturile neplătite. Asta dacă nu revizim bugetul. Și eu cred că are de-a face cu plafoanele, cu siguranță, imigrație și responsabilități internaționale. Eu cred că nu, ultimele, următoarele luni nu ne vor ajuta foarte mult în ceea ce privește plus valoarea. Există diferite definiții ale acestea. Probabil trebuie să fim atenți și la domeniul local. Există deja un mediu mai bun în ceea ce privește parteneriate bune public-privat. dar nu e ceva minunat ce poate fi folosit de toate statele membre din Uniunea Europeană. Mulțumim! Vă mulțumim, domnule Lewandowski. Are acum cuvântul Iadmir Iadar. Um, well, look, we welcome uh, the start of this process of the multi-annual financial. Salutăm uh, această revizuire a cadrului financiar multianual, însă trebuie să dăm dovadă de strategie și la nivelul Parlamentului European, dar mai ales la nivelul Parlamentelor Naționale. Sunt mult prea multe lucruri importante în joc și dacă bugetul european trebuie să, comple- să completeze eforturile naționale, atunci nu putem să nu dăm dovadă de responsabilitate. Am început cu acest cadru financiar țări cu deficite foarte mari în fondurile structurale, cu o reducere de 85 de miliarde față de cadrul financiar multianual anterior. Chiar dacă au fost create noi instrumente și structura s-a schimbat puțin, totuși astăzi statele membre au de luptat cu aceste cu plățile întârziate mai ales în acele state în care s-ar putea promova creșterea și ocuparea dar promisiunile făcute pe hârtie nu își aduc rezultatele în realitate. Același lucru e valabil și pentru nevoile refugiaților. Pentru refugiați. CFM, revizirea CFM e o oportunitate, dar e o oportunitate pe care trebuie să ne asumăm și să fie luate în considerare toate soluțiile la crizele care ne așteaptă. Cum spunea și domnul președinte, trebuie să dis- discutăm despre venuturi. Statele membre trebuie să se asigure că Comisia are resursele la timp astfel încât să facă plățile la timp pentru statele membre. Și v-aș întreba, aveți propuneri pentru a aborda această problemă specială? De exemplu, beneficiarii programului LIDER din Irlanda încă așteaptă plățile și efectele se simt peste tot. Ați menționat că trebuie să ne ocupăm și de cheltuieli. Și eu cred că ar trebui să cerem mai multă unitate în bugetul european și să nu se tot vină cu noi instrumente, instrumente ad hoc și structuri. E nevoie de responsabilitate în ceea ce privește bugetul european. Trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, politicile Uniunii Europene sunt finanțate prin buget ca atare. Deci ce veți face în legătură cu acestea? Mulțumesc! Merci, Eliade Niriada. La... Vă mulțumesc, doamnă Niriada. Domnul Man, care cuvântul acum. Vladimir. Ďakujem za slovo, pán predseda. Eh, z toho, čo sme tu všetci počuli... Vă mulțumesc. Din cele ce am, le-am auzit până acum, cred că majoritatea dintre noi ar fi de acord că e nevoie de reguli pentru plăți din bugetul Uniunii Europene. Cu toții suntem de acord că plățile trebuie să fie folosite astfel încât programele financiare, programele finanțate să își aducă valoarea adăugată în ceea ce privește ocuparea. Știm că o parte din buget se întoarce în statele membre, în administrațiile lor. Cu toate acestea, cred că resursele proprii sunt soluția problemei. La ultima reuniune interparlamentară au, uh, am auzit oameni din Franța, din Spania, membri ai parlamentelor naționale, iar aceștia ne spuneau că Uniunea Europeană e cu ani buni în urmă în ceea ce privește plățile și sunt exact acele state membre care nu își aduc aportul la Uniunea Europeană. Tot ei spun că nu primesc bani din partea Uniunii. Așa că trebuie să trecem peste acest impas și avem nevoie de aliați. Avem nevoie de aliați în Parlamentul European. Cu orice fel de eforturi politice ne confruntăm, putem ajunge la un acord în Parlamente, dar e mai greu cu Consiliul și de aceea avem nevoie de dumneavoastră, de uh, parlamentari naționale, astfel încât să putem rezolva aceste probleme. Știm că state terțe, cum ar fi China și alții, exportă bunuri la noi care sunt făcute în moduri care nu țin cont de mediu. De ce să nu taxăm asemenea bunuri la granițele Uniunii Europene și le putem taxa pe baza uh, amprentei de dioxid de carbon? Ar putea fi o resursă. Așa că, stimați prieteni, trebuie să venim cu idei noi în grupul Monti și trebuie să punem presiune asupra statelor membre să găsească o soluție pentru că nu putem continua așa. Merci. Vă mulțumim. Monsieur Manca, qui est membre du groupe F. Trebuie să precizez că domnul Manca e membru al grupului SND aici în Parlamentul European din partea Slovaciei. Doamna Eider Goatea Zapal are cuvântul acum raportoare generală pentru bugetul pe 2016, membra Parlamentului European și aleasă în Spania, care reprezintă aici întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am cerut cuvântul um, um când intervenea domnul Colmes, care vorbea despre trei puncte cheie pentru CFM. Vorbea despre flexibilitate și mă puteți asculta. Dumnealui vorbea despre flexibilitate și plus valoare europeană. E drept, așa cum spunea domnul Lewandowski, cu valoarea asta adăugată ne cam încurcăm la discuții, deoarece fiecare înțelegem în mod diferit ce înseamnă. Referitor la flexibilitate, la conferința organizată de președinția neerlandeză, la care am participat și eu la un grup de lucru, despre care s-a vorbit tot mai despre flexibilitate, însă nu am definit acolo ce e aia flexibilitate și mai mult decât asta, cum să o pui în practică. Haideți să spunem lucrurilor pe nume cu un buget care reprezintă 1% din PIB-ul european, dacă de fiecare dată ne uităm către bugetul ăsta ca și cum ne-ar putea rezolva toate relele, oricâtă flexibilitate oferi, nu sunt suficienți bani. Și ajungem la uh, problema cheie. Vorbea de foste priorități politice și de noile priorități uh, politice. Eu cred că nimeni aici în Parlamentul European și nimeni din parlamentele naționale nu uh, neagă faptul că bugetul european trebuie modernizat, trebuie să investească mai mult în politici de cercetare, de tehnologie, de a schimbării climatice. Cred că suntem de acord cu toții, indiferent de parlamentele de unde venim. Problema e de unde luăm banii pentru astea. Ce vom face? Vom pune în balanță foste priorități, vechi priorități cu noile priorități? E drept, pentru politica agricultură plătim 74% din buget. Dacă e să analizăm în profunzime programele din PAC sau din politica de coeziune, ne dăm seama că multe dintre acestea sunt necesare. Avem în continuare nevoie de o politică agricolă comună și avem nevoie de fonduri structurale și de coeziune pentru a ajuta țările care sunt sub media europeană. Deci cum vom finanța aceste noi priorități? Fie cu mai mulți bani, fie vom pune practic în, uh, în uh, competiție prioritățile între ele pentru a vedea ce finanțăm. Deci, asta aș vrea eu să știu, ce opțiune ar alege președinția din țările de jos în această situație. Vă mulțumesc, Eider. Domnul Reimer Böge are cuvântul acum, eurodeputat din partea Germaniei, membru al grupului PPE. Ich habe, äh, mit Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes uh, intervenția domnului Colmers și permiteți-mi să fac câteva observații critice. Pe bună dreptate ați menționat declarațiile de conformitate, care au apărut în discuție și la Curtea de Conturi. Mă gândesc uh, la faptul că 80% din uh, bugetul european se află la nivelul PAC, o politică partajată și la fondurile structurale și aici uh, adesea au apărut punctele problematice. Însă la negocierea la care am fost raportor pentru CFM în 2007-2013 cu Janos Lewandowski și cu Jan Mulders de la Liberali, statele membre au refuzat să semneze o declarație de conformitate pentru mijloacele utilizate din statele membre în bugetul european. Și acolo a apărut o mare problemă. Și în al doilea rând ce vreau să vă spun este că e bine ce se discută astăzi aici. În noiembrie am discutat la invitația doamnei comisar Gheorgheva și până la urmă e vorba despre uh, faptul că trebuie să avem o dezbatere despre plus valoare și ce cheltuieli își au rostul în plan european. Nu orice concept conține valoare adăugată europeană. Ne axăm strict pe provocările de acum și dată fiind evoluția recentă a lucrurilor, uh, e cu atât mai urgent să facem asta. Discutați despre mai multă flexibilitate. E un mesaj pe care îl aud și îl înțeleg, dar îmi lipsește credința, pentru că cine a avut în vedere tentativele noastre de a avea mai multă flexibilitate, atât la CFM 2007-2013, cât și până în ultimul moment în ceea ce a primit uh, cadrul financiar multianual pentru anul 2020. Cine a încercat să ne pună bețe în roată și să ne blocheze? În mare parte din statele membre. Și dacă Parlamentul la final, la cadrul financiar de acum, și printr-o procedură diferită n-ar fi salvat anumite lucruri, atunci cadrul financiar de acum ar fi deja la sfârșit, pentru că flexibilitățile pe care noi le-am negociat au fost uh, consumate la cele 9,2 miliarde pentru refugiați. Am avut o procedură pe fast track de urgență și am eliberat aceste fonduri. Deci mai bine nu intru acum în discuție despre cum, într-o primă lectură, astă vară, Coreperul a încercat să uh, mușamalizeze evoluțiile curente. Îmi doresc ca atât parlamentele naționale cât și politicienii răspunzători din statele membre de la bun început să-și asume răspunderea mult mai clar și mai ferm și să-și asume consilierea și negocierea. Azi minteri, sunt aceste întrebări pendinte și nu ne vom apropia nici cum de un răspuns și nici de progresele atât de necesare. Astăzi, pe de o parte, avem uh, nevoie de a crea noi instrumente cu EFSI este un proiect pilot foarte interesant. Sigur, uh, se folosesc uh, programele existente, dar asta pe spuza cercetării și pe spuza transportului și în cum procedăm. Să așteptăm primele cifre ca să vedem uh, cum evoluează lucrurile, e nevoie și de valoare finală. Dar flexibilitatea ar însemna ca pe motive de simplificare sau ca pe motive de evitare a unei revizuiri în politica externă să uh, transformăm uh, programele de vecinătate uh, în fondul pentru Africa și fondul Madat și să așteptăm ca și omologii noștri să își plătească dările. Până acum însă nu s-a întâmplat asta. Și din acest punct de vedere, ne întrebăm dacă aceste instrumente chiar funcționează sau dacă nu cumva ar trebui să le îngropăm uh, rapid. O ultimă observație. Însă, domnule președinte, cumva intru în dezbaterea de la final cu asta. La începutul octombrie, într-un efort comun, am arătat că există în special două categorii care practic nu mai sunt capabile să însoțească uh, exercițiul bugetar al unor lucruri uh, ce se află pe de zi. Protecția frontierelor externe, Frontex. Întrebarea dacă vrem sau nu o nouă abordare serioasă a politicii de vecinătate cu programele de vecinătate și preaderare în așa fel încât să avem uh, în vecinătatea noastră un mediu mai sigur decât este astăzi? Sau o întrebare este mai degrabă că stăm cu mâinile în sân și ne ascundem după deget? Această întrebare trebuie uh, să-și găsească răspunsul în procesul de revizuire. Sunt aceste noi întrebări la care n-am primit un răspuns în CFM, uh, decât dacă ne băgăm în fondurile structurale și în PAC. Și știm prea bine cu ce Uh, deschiderea cutiei Pandorei în anumite state membre. Să nu uităm că la fiecare titlu bugetar se pot găsi mijloace care să fie lejer mutate de aici de acolo. Mulțumim foarte mult, domnule Böge. Iar je crois pas qu'il E bine că trebuie să vedem această dezbatere într-o anumită perspectivă. Eu și nu cred că trebuie să ne facem mari iluzii în ceea ce privește uh, sumele puse la dispoziția bugetului european. Acum, domnul Tarat, care reprezintă Estonia, membru al Comisiei de Bugete și membru în grupul verzilor din Parlamentul European. Aveți cuvântul, domnule Tarant. Eh, mai Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea domnului Colmers mi-a tras atenția. El a subliniat trei probleme majore în exercițiul bugetar european. Uh, a cere mai multă flexibilitate e una, a of- și oferi este cu totul altceva. Deocamdată soluția cea mai bună se află în mâinile parlamentelor naționale, fiindcă doar la acel nivel pot fi obligate guvernele de a fi de acord și de a respecta cu și de a respecta o revizuire exhaustivă a cadrului financiar multianual. Dacă nu, uh, problemele noastre și rigiditatea vor persista. Parlamentele naționale pot obliga guvernele lor să, să demisioneze și dacă nu se va face o uh, revizuire, nici nu poate fi vorba de un proces de follow-up la comisie. Noi, cei din Parlamentul European, nu avem cum să acționăm direct de aici, așa că nici atunci se va întâmpla nimic. Însă, dacă cei de la Consiliu ar simți că îi arde uh, direct la ei acasă, dacă vor simți presiune din partea Parlamentului Național, se prea poate să găsim uh, marja necesară de flexibilitate cu o revizuire propice a cadrului financiar multianual. Vă mulțumesc! Merci. Monsieur Gariello Francesco. qui... Francesco Gariello, din Italia, membru al Camerei Deputaților de acolo, din Roma. Sì, grazie Presidente. E la mia... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să mă refer la evaluarea grupului de lucru interinstituțional care are drept obiectiv uh, indicatorii de performanță privind uh, utilizarea diferitelor fonduri comunitare, valoarea acestor indicatori. Mai ales pentru că cetățenilor trebuie să li se arate cum sunt folosite fondurile comunitare uh, destinate statelor membre, trebuie să se vadă care e adevărata valoarea acestor investiții la nivel de comunitate mai degrabă și nu din perspectiva cheltuielor, cheltuielii banilor în țările membre. E important să punem în centru această posibilitate de a le demonstra cetățenilor cât de mult merită să investești în aceste fonduri comunitare. Din evaluările obiective, din evaluarea parametrilor obiectivi, se vede că fiecare investiție comunitară nu produce un efect relevant asupra nivelului de dezvoltare. Deci dacă se vede că nu fiecare e benefic, trebuie revizuit atunci în cadrul financiar multianual. Noi credem că acest grup special, această comisie, ar trebui să solicite instituțiilor, nu știu dacă au făcut-o deja sau nu, ar trebui să se vadă, de deci dacă sunt rezultate, acestea ar trebui să fie explicate. Mulțumesc. Vă mulțumim. Da. Iată un rol important pe care l-ar putea juca parlamentele naționale și anume să evalueze binefacerile creditelor europene. Suntem siguri sau nu că aceste credite contribuie la creștere și la um, crearea de locuri de muncă, deoarece acestea sunt priorități absolute. Nu e suficient doar să ai pe pe acolo niște investiții datorate creditelor europene, investiții care nu răspund neapărat unei nevoi prioritare. Mă întreb dacă parlamentele naționale nu ar putea exercita această misiune de control în legătură cu utilizarea fondurilor europene. Observațiile pe care le-ați formulat pun accentul pe flexibilitate, pe plățile restante. Lucrurile s-au mai îmbunătățit deoarece din cauza complexității s-au reportat multe programe pentru a ușura plățile. Deci cumva suntem uh, liniștiți deocamdată într uh, cei mai, cei mai rău va veni prin 2018-2019. Cum spunea doamna Toma, la sfârșitul lui 2014 erau 24 de miliarde de facturi neplătite. Acum îi rog pe oratorii noștri să tragă concluziile și e drept că țările de jos au avut această inițiativă importantă în legătură cu uh, flexibilitatea și bugetul și ați văzut cât de mult acest concept de plus valoare stârnește și semne de întrebare. Întrebări la care va trebui să venim și cu răspuns. Are cuvântul domnul Colmes acum în primul rând for your questions and remarks. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult pentru întrebări și pentru observații. În primul rând, în ceea ce privește parlamentele naționale, din această perspectivă întotdeauna știu că e lipsă de bani. În ultimii cinci ani și jumătate, noi în țările de jos, am redus cheltuielile cu 8% din PIB, 50 de miliarde. Deci în Olanda discutăm și acolo despre lipsa de bani și despre bunele intenții din plan politic, dar fără acoperire financiară. Deci, din acest punct de vedere, dintotdeauna s-a discutat dacă sunt sau nu sunt suficienți bani. La fel și cu bugetul european se întâmplă asta, pentru că avem acest CFM uh, bătut în piată ca un pachet pentru șapte ani și apoi e discuția despre flexibilitate și apoi e discuția dacă uh, și pe ce cheltuim. Parlamentul olandez, înainte de începerea procesului de revizire, a vrut uh, să aibă congresul de la Amsterdam ca să discute despre aceste subiecte, iar știu că valoarea adăugată este un subiect foarte dificil. E un subiect diferit, de exemplu, în Olanda față de altă țară. Vă dau un exemplu. Când în Olanda finanțăm piste de biciclete cu bani europeni, eu nu cred că cheltuim astfel bine banii. Și mai sunt exemple în Uniunea Europeană despre cum să cheltuiești acești bani eficient. Nu știu cum vă numiți, dar ați făcut o observație bună cu privire la declarația inițială. Sunt doar trei țări cu declarațiile naționale din ultimii 4-5 ani. Celelalte parlamente n-au avut declarațiile naționale și sunt de acord cu ce ați spus, că mare parte din banii europeni sunt cheltuiți de guverne naționale, deci a trebui să-și asume răspunderea și să uh, dea socoteală pentru toate cheltuielile. De fiecare an vine raport, uh, în fiecare an vine raportul Curții de Conturi și presa spune că Uniunea Europeană alocă greșit banii. A trebuit să abordăm asta și este o răspundere și a parlamentelor naționale în Uniunea Europeană să facă tot posibilul uh, pentru a avea declarații conforme. Îmi pare rău, sunt subiecte pe, care, pe marginea cărora aș vorbi ore în șir. Da, putem spune că nu Uniunea Europeană cheltuie uh, uneori în mod nesăbuit uh, banii, ci statele membre o fac. Fonduri care provin tot de la statele membre. Ce deci trebuie să demonstrezi? Când fondurile vin de la statele membre, trec pe la Bruxelles, se întorc în statele membre, trebuie totuși să demonstrăm că asta are un rost și că aduce ceva în plus europene nu sunt niște activatori ale cheltuielii publice pentru investiții neapărat importante. Deci nu știu, mă întreb dacă nu sunt state membre care s-au îndatorit, îndatorat de ce vreau, țineau morțiși să consume creditele puse la dispoziție. Nu știu. Doamna Toma care va trage concluziile. E, e foarte ambițios să tragi concluziile după așa o discuție. Domnul Colmes a stârnit multe reacții și îmi stârnește și mie reacții. În primul rând, trebuie să fim foarte atenți și o spun asta pentru toți parlamentarii naționali. E important să nu discutăm doar despre viitorul cadru financiar multianual, ci și despre revizirea actualului. Și am fost foarte uimită la Amsterdam și cred că toți europarlamentarii care au fost acolo au fost uimiți să vadă că se vorbea despre următorul CFM 2020-2000X Însă nu se vorbea mult despre revizuirea la jumătate de mandat. Sunt și de acord cu domnul Colmes. Opacitatea veniturilor. Ce negocieri sunt astea? Parcă între, negocia, între neguțători de covoare, nu știu, e o problemă democratică și trebuie să știi ce se întâmplă. Cu toții suntem vizați. Deci e o adevărată problemă această opacitate și trebuie schimbate lucrurile. În schimb, referitor la flexibilitate, lucrurile sunt puțin mai nuanțate. Cum spunea doamna Guardia Zabal, trebuie să avem flexibilitate. Parlamentul e foarte dispus să se ajungă la asta, însă asta, bineînțeles, nu va soluționa problema subdimensionării ce să faci? O să iei de la stânga ca să-i dai, uh, ca să dai la dreapta? Dacă n-ai suficient bani, deci cu flexibilitatea e bună, însă să ai suficiente fonduri. Asta s-a întâmplat cu fondurile pentru investiții și cercetări uh, și infrastructură. Acum, referitor la valoarea adăugată. Da, cu toții suntem de acord că trebuie să încercăm să verificăm dacă există această plusvaloare. Însă, referitor la plusvaloare, eu voi apăra pistele ciclabile în anumite cazuri. Dacă un, pentru Uniune e o prioritate să renunțăm cât mai repede la folosirea automobililor din cauza emisiilor de dioxid de carbon, de particule fine și așa mai departe și că trebuie să dezvoltăm mijloace de uh, transport nepoluante. Atunci nu e vorba doar de o pistă între locul unde locuiesc eu și un alt loc. Nu. Uh, Trebuie să fie o rețea peste tot care să ne facă pe toți să ne îmbunătățim uh, sănătatea. Ei, bine, atunci da, poți vorbi de plus valoare. Sunt obligată să reiau exemplul dumneavoastră cu piste ciclabile. Domnul Colmer vrea să reacționeze. Îi permiteți? Mai mă puțin debat. Da, uh, mă refeream la importanța piselor de nu neapărat la importanța pistelor în sine, ci de faptul că le finanțează Uniunea Europeană. Nu e o răspundere națională asta, mai ales în Olanda. fix. Adică, Europa stabilește o prioritate pentru pistele ciclabile. Însă, finanțarea n-ar trebui să vină de la bugetul european. În general, Europa uh, însoțește programele cu o reglementare de control, cu o birocrație care ajunge să fie costisitoare. Da, nu, dar de fapt nu asta e problema. O politică funcționează cu morcov și cu băți sau nu funcționează, după părerea mea. Dacă vii doar cu reglementări și interziceri, la un moment dat totul se oprește, deoarece oamenii se satură. Deci trebuie să ai și o reglementare, însă trebuie să dai și o mână de ajutor. Și aici poate că intrăm într-o dezbatere mai profundată. Eu trebuia să trag concluziile. Însă, în orice caz, E o dezbatere care trebuie lansată. Vorbeam despre chestiunea pistelor ciclabile de bicicletă pentru a vedea că dezbaterile sunt mai complexe decât ne închipuiam noi la început. Nu vreau neapărat să apăr eu aici cu tot prețul pistele de bicicletă. O, domnul Artu, eu cred că și comisia va defini uh, un regulament pentru a stabili lărgimea pistei, uh, grosimea materialelor, consistența materialelor, va impune niște controle din partea curții de conturi la aceste piste. <laughs> domnule Artur, problema e că dacă nu finanțați aceste piste de bicicletă, comisia va defini tot ce spuneți dumneavoastră ca reguli obligatorii, însă fără să vină cu un bănuț. Nu, nu, nu, nu, Parlamentul se va opune, spune domnul Artur doamna Toma Ria. Ca să ajung totuși repede la concluzii și să-i răspund lui François Marc, care întreba dacă vom avea mijloacele, flexibilitatea, miliardul pentru grecii, de exemplu, care au primit un milion de refugiați. Doamna Gardia Zabala a răspuns la această întrebare. Cu toții trebuie să fim conștienți de faptul că am ajuns la limita bugetului pentru cadrul financiar 2014-2020 și nu au trecut decât 2 ani din acest CFM. Și mai avem încă 3 exerciții anuale bugetare de încheiat. Am epuizat deja toate marjele de flexibilitate, aproape toate plafoanele au fost atinse. Am început acum să tot folosim o serie de fonduri exterioare pentru a face față nevoilor. Deci trebuie să fim conștienți de faptul că ne apropiem de o criză bugetară totală, să zic așa. Bineînțeles, există multe situații posibile pe care trebuie să le aprofundăm. Acesta este doar un început al discuțiilor. Sper să purtăm această discuție în legătură cu parlamentele naționale. Să vă spun, Problema resurselor proprii e o chestiune majoră. Dacă nu depășim această situație a contribuțiilor naționale care reprezintă peste 80%, 90% <laughs> din bugetul european, <laughs> mai rău chiar, deci dacă nu depășim această situație, vom fi întotdeauna în criză din cauza opacității, totdeauna vom căuta un nou echilibru bugetar pe care nu îl vom găsi. Și împărtășesc cu domnul președinte uh, ideea că nu putem să le mai cerem bani în plus cetățenilor europeni. Deci trebuie să găsim mijloace de fiscalitate diferite. De exemplu, asupra multinaționalelor, care știți cât de bine au trișat ce uh, înțelegere au făcut cu unele state membre. Putem impozita tranzacțiile financiare, dar sunt și multe alte soluții de a impune o fiscalitate care să nu îi împovăreze pe cetățeni. Rețeta e simplă, spune domnul Arde. Să cerem mai mult de la impozite și mai puțin de la contribuabili. O ecuație uh, deosebit de sensibilă și greu de atins. Deci încheiem aici această primă etapă și trecem acum la munca practică, să zicem așa. Tema celor două etape Găsirea unui în echilibru între noile urgențe și prioritățile politice existente pentru a doua jumătate a CFM 2014-2020. Avem uh, prima oară o discuție privind noile nevoi financiare pentru a aborda criza refugiaților. Doamna Anabel Roig Granjon, consilieră pentru afaceri europene la ICNUR, va deschide această discuție și uh, intervenția dumneei va dura cam 10 minute. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, stimați deputați și senatori din țările membre, într-adevăr reprezint înaltul comisariat pentru refugiați de la ONU și este o onoare să putem contribui și participa la această dezbatere. La invitația Comisiei pentru Bugete, comisie care este um, un organ care ne critică foarte mult pe noi, uh, ONU. Mă refer aici la costul operațiunilor noastre, deci vorbesc așa în, în general. Din nefericire, criza care afectează acum și continentul european în ultimii ani e o criză de o amploare extrem de mare. Și de aceea se face apel și la organizații de, ca Organizația Națiunilor, Unu, uh, Națiunilor Unite, care trebuie să beneficieze de finanțare și care trebuie să fie capabile să le facă față nevoilor persoanelor deplasate. Mai ales din vara anului 2015 a trebuit să ne confruntăm cu un număr foarte mare de nevoi. A fost o criză neașteptată de o dimensiune neașteptată. Guvernele naționale au trebuit să facă față crizei, dar și autoritățile regionale, locale, municipiile care sunt practic pe primul front. Și să nu uităm, bineînțeles, actorii din societatea civilă și aș spune chiar să nu uităm și sfera academică. Dacă nu investim în acest proces de reflexie și de gândire pentru a inova și în ceea ce vrește mentalitatea, să zicem, și modul în care percepem aceste mișcări de populații, riscăm să ajungem ulterior uh, într-un impas. Rolul Parlamentului e clar. Am văzut-o în ceea ce privește elaborarea noului cadru financiar uh, multianual. Uh, am colaborat foarte bine cu privire la mai multe lucruri, cum ar fi noua structură a fondurilor uh, pentru afaceri interne, DG uh, afaceri interne și migrație. Am avut un dialog foarte bun și E important să participăm și la acest moment de revizuire la jumătate de mandat. Nu e doar un moment de a face un bilanț, e și o ocazie de a revizui chiar și cadrul juridic, sumele, plafoanele și chiar prioritățile. E ceva nou în ciclul bugetar, un exercițiu real, aș spune eu, și cred că E bine că se acționează rapid, în amonte, pentru a anticipa lucrurile. Am văzut că instrumentele de flexibilitate au fost utilizate pe deplin. Acum, e clar că lucrurile trebuie văzute altfel, eventual prin introducerea unor noi mecanisme. Și țin, de asemenea, să vă spun că demararea noului ciclu financiar a fost dificil pentru toată lumea. Anul 2014 a fost un an greu, mai ales pentru fondurile azil, migrație, integrare, în afaceri interne, deoarece există o nouă restructurare prin care acum statele membre au trebuit să adopte un nou modus uh, operandi. Deci cu toții au întâmpinat greutăți. Un alt subiect care deja a fost abordat, cele 24 de miliarde de euro sume neplătite în 2014, deci acea diferență între capacitatea de plată și angajamentele luate anterior. Ei bine, aceste sume neplătite au afectat foarte mult agențiile umanitare și asociațiile umanitare cu care colabora Uniunea Europeană. Deci asta a dus la o lipsă acută de mijloace pe teren și a îngreunat și mai mult lucrurile. Pentru a structura dezbaterea, cred că ar fi important să facem distinția între crize, crize interne în Uniunea Europeană și crizele externe. Avem criza care afectează Uniunea Europeană, criza migratorie, prin care au ajuns un număr mare de persoane în Europa, Însă să facem distinția între această criză și crizele din Africa, Asia sau Orientul Mijlociu, Mijlociu pentru care uh, provocările sunt uh, diferite. Dacă e să încep cu criza care afectează Europa, să punem în context cifrele. Peste un milion de oameni au ajuns din vara uh, trecută până la sfârșitul anului au ajuns pe mare, au ajuns uh, și alte persoane pe uscat, deci un număr important de oameni. Foarte mulți și-au pierdut viața. Uh, iar anul acesta deja au ajuns peste 80.000 de oameni, mai ales prin Grecia. 84% din aceste cifre referitoare la acest an sau anul trecut se referă la oameni care provin din 10 țări. Țări producătoare de refugiați, să zicem așa, țări din care sunt originali uh, refugiați. Deci este o criză a refugiaților, în primul rând, nu una migratorie. Acum, câteva recomandări, dacă îmi permiteți. Se pune întrebarea dacă trebuie văzute lucrurile în continuare din prisma urgenței sau nu ar trebui ca acum, odată cu această revizire să ne gândim la o abordare mai structurală. Bineînțeles, știm că această criză, din păcate, se va menține, va continua. Numărul persoanelor care va ajunge va fi foarte ridicat, cel puțin așa este din analiza făcută de ONU, de noi. Și în al doilea rând, și asta e o chestiune care a fost abordată și în concluzie. Soluția trebuie să vină la nivelul Uniunii Europene sau la nivel național sau cumva combinat. Bineînțeles, se pune întotdeauna problema valorii adăugate și dat fiind că avem aici foarte mulți parlamentari naționali, e important să punem această întrebare. E clar că obiectivul bugetului european n-a fost și n-ar trebui niciodată să fie cel de a se substitui sumelor disponibile în bugetele naționale pentru a face față unor astfel de situații. Poate că nu într-o situație de urgență și de criză, însă în orice caz, bugetul Uniunii Europene nu trebuie să înlocuiască aceste bugete, ci să intervină în mod complementar, oferind o valoare adăugată. Deci una din întrebările pe care ne putem pune, dacă îmi permiteți, există două modalități de a proceda. Fie banii vin de la bugetul european, fie de la statele membre. Am fost într-o misiune în Turcia săptămâna trecută și am văzut că Turcia reprezintă Uniunea Europeană și sunt și statele membre. nu ne-a prea convins coordonarea dintre aceste părți. Da, de aia ideea de a avea acest fond fiduciar. Da, prin fondul fiduciar se ia de la bugeturile naționale, se creează un buget adițional lipit de cel european pentru a canaliza fondurile și pentru a le coordona, spune doamna Roig Grajon. Da, e important să pui toți banii la oaltă nu sunt eu purtător de cuvânt a acestui fond fiduciar, să da, e clar că nu e ușor. E o criză, e o abordare utilă pentru o criză apropiată de continentul european. UE ar putea să devină un al 29-lea donator pe lângă cei 28 existenți. referitor acum la criza internă din Uniunea Europeană. Și aici se pune o întrebare interesantă. Nu ar trebui să elaborăm un mecanism de intervenție umanitară, de asistență umanitară pentru Uniunea Europeană? Suntem conștienți că mandatul ECO exclude intervențiile intracomunitare. Să mă întreb dacă situația ajunge să se înrotățească foarte mult. Deci la Grecia, de pildă. Dacă s-ar închide frontiera în Balcani sau dacă cine știe ce se va întâmpla, Uniunea va fi blocată, practic, în ce privește mecanismele de intervenție urgentă. Chiar dacă, datorită fondurilor uh, de flexibilitate, afacerile interne pot dispune de fonduri, însă nu se acțion- niciodată nu va fi suficient de rapid, mai ales când trebuie să faci față unei crize umanitare urgente. Și un al treilea lucru pe care vreau să-l spun în legătură cu criza internă. Văd că se fac din ce ce mai multe apeluri către instituțiile financiare, față de BI, de exemplu. Și mă întreb aici cum putem articula cele două. Domnul Arciu, mi s-a spus că pentru a câștiga timp, aceste instituții care au o capacitate de expertiză ne-ar permite să progresăm mai rapid. relația între statul respectiv Turcia și Uniunea Europeană nu e tot timpul atât de lină. E greu uneori să avansezi, dar dacă apelezi la Banca Mondială, la Banca Europeană de Investiții, expertiza acestor instituții ar permite să se ia o decizie politică mai rapidă. Lor, expertiza lor în ce domeniu? Întreabă doamna Roș Grăjo. A, pentru construirea de școli, de exemplu. Uh, în Turcia sunt 400.000 de copii refugiați neșcolarizați. Riscă să fie o generație pierdută. Da, da, așa e, aveți dreptate. Da, iată, e un nou element care intervine în această situație atât de complexă. Și acum aș vrea să mă refer și la crizele din exterior. Da, s-a pus problema fondurilor fiduciare. Sunt într-adevăr acestea fonduri fiduciare, văzând că din partea statelor membre cofinanțarea e atât de scăzută, e un, un fond, fond fiduciar intern, un fel de un fel de a lua bani de la o parte de la alta. Nu e complicat să creezi un fond, fond fiduciar, e mai greu să-l dotezi cu bani. Da, și prin cofinanțare din statele membre pentru uh, atrage din ce în ce mai multe fonduri. Și, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă refer la fostul nostru comisar, domnul Gutierrez, care la Forumul Mondial Economic la Davos a ținut o prelegere foarte interesantă. E vorba de noua structură a ajutorului umanitar și al asistenței pentru dezvoltare. Știți că va avea loc și un summit mondial pe această temă la Istanbul în luna mai. Într-adevăr, ajungem, iată, într-o situație aici, văd lucrurile nu doar din perspectiva europeană, văd că există mult mai multe nevoi decât ceea ce poate oferi comunitatea internațională. În cel mai bun caz reușim să răspundem la apeluri interagenții sau din partea ONU pentru criza din Siria, și reușim în proporție de 50, 60, respectiv 75% uh, în cele mai bune cazuri. În alte țări, doar 20%, cum ar fi Burundi sau Republica Centrafricană. Deci chiar există o subfinanțare. Deci trebuie regândită această structură de asistență umanitară și pentru dezvoltare și Uniunea Europeană poate juca un rol important. Prin abordarea tradițională și revin la rolul contribuabilor despre care s-a vorbit <laughs> și tras concluzia anterioară. Agențiile de ajutor umanitar, guvernamentale, non-guvernamentale sau interguvernamentale și populațiile care poartă povara în țările de primire și donatorii care încearcă să coordoneze ajutorii de toate ace- ajutoarele. Toate acestea sunt plătite de contribuabil prin impozitele acestora. Impozite europene, ceea ce vrește Uniunea Europeană. Și concluzia la care a ajuns domnul Gutierrez a fost că e absolut necesar să revizuim această structură și să includem sectorul privat ca nou actor. Poate că nu spun nimic nou, însă sectorul privat nu e doar o entitate prost definită. Însă, din punct de vedere financiar, ei au uh, o mare putere și de ce trebuie să le cerem să se implice? Vorbeați de Bill Gates, nu? Ceva asemănător. Da, Bill Gates. Da, uite, cu impozitele pe care nu le plătesc în Europa, marile companii pot să financeze asistența umanitară. There should be plenty of ways to provide a minimum of humanity for those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 that the old approach no longer works. It's time to get serious about building a new one. I thank you very much for your attention. Deci, în engleză v-am prezentat aceleași idei ca și în franceză în legătură cu noua structură care se impune. Acum, domnul Frederic uh, Valier, secretar general al uh, Comității uh, Regiunilor și Comunelor Europene. Mulțumesc. Eu nu știu dacă prin caritate putem înlocui acțiunea publică. Însă, doamnă raportor, toți experții în optimizare ar trebui să aibă instrumentele pentru a optimiza europenii trebuie să facă tot ce e posibil pentru ca experții să fie plătiți la maxim. Deci, domnilor și domnilor parlamentari naționali și europeni, în primul rând vă mulțumesc, îi mulțumesc doamnei Toma pentru invitația de a vă prezenta aici așteptările și acțiunile întreprinse de municipalități, de primari și administrațiile locale pentru a face față uh, urgenței umanitare și sociale care a apărut în urma situației geopolitice de la porțile continentului. Eu sunt secretarul general acestui consiliu care reprezintă 55 asociații naționale din orașele, comunele, provinciile, regiunile, 41 uh, țări, printre care cele 28 de țări membre UE, dar și din Balcani, Turcia și Ucraina. Mă voi concentra noi formăm astfel o comunitate de 150.000 de colectivități teritoriale și trebuie să vă spun din capul locului că fața acestei crize, așa cum se întâmplă de multe ori când există o criză, aleșii locali sunt cei care au fost mai sensibili și au reușit să găsească soluții. Au făcut-o mult mai mult decât omologii din guvernele naționale, deoarece atunci când ești lângă situația de urgență, ești mai realist și dai dovadă de mai multă empatie. Da, e clar că e important să vedem cum percepem proiectul european. De aceea, în cadrul pachetului O mai bună gestiune a migrației, care fi lansat în martie-aprilie, colectivitățile locale sunt gata să se angajeze împreună cu Parlamentul, cu Comisia și statele membre pentru a face față crizei refugiaților și, în același timp, pentru a contribui aproape la revizuirea CFM în următoarele luni mai multe. la începutul crizei din primăvara anului 2015 am elaborat unelte de evaluare a situației, veghind permanent în ce situația pe teren și suntem gata să oferim factorilor de decizie din Uniunea Europeană toate informații legătură cu situația de pe teren. Pentru a completa această muncă de colectare de informații, vrem să înființăm un observator european care să uh, însoțească municipalitățile în ceea ce privește schimbul de bune practici, în ceea ce privește primirea și integrarea solicitațiilor de azil. S-a spus deja că nu mai sunt bani. Din uh, ianuarie 2015 au uh, intrat peste 710.000 de solicitați de azil în estul sau sudul Europei și Acum există milioane, 3 milioane de migranți în zonele de conflict care ar putea să treacă în UE. Suntem conștienți că trecem printr-o criză, dar suntem de acord și cu domnul Juncker, care în discursul către Parlament a recunoscut că e nevoie de măsuri excepționale, că pentru niște măsuri excepționale e nevoie de o finanțare excepțională. Însă chiar dacă s-ar activa în totalitate toate dispozițiile de flexibilitate, nu ar fi suficient să facem față problemei în următorii ani. Municipalitățile care participă la programele de reinstalare sau sistemele de, cota, de cote de multe ori duc la costuri neprevăzute care nu sunt rambursate sau acoperite uh, de guvernele centrale și vă spun, guvernele centrale sunt cele care trebuie să se ocupe de uh, refugiați din punct de vedere financiar. În multe țări, mijloacele puse la dispoziție de guvernele locale pentru ajutoarele sociale au scăzut din cauza crizei datoriei. Însă să nu uităm că acestea sunt, să nu uităm însă că și țările cu rigoare bugetară sunt foarte afectate de sosirea refugiaților, mă gândesc la Grecia, dar și la Finlanda, Italia sau Spania. Mai mult, în virtutea Convenției ONU, autoritățile locale trebuie să îi protejeze pe minorii neînsoțiți, ceea ce duce la o povară financiară excesivă dacă nu există sprijin din partea guvernelor centrale. Și cred că avem aici un, depart- un reprezentant dintr-un departament francez care a văzut clar. E clar ce se întâmplă. E clar că CFP-ul total pentru perioada 2014-2020 este insuficient. Autoritățile locale nu au resurse, nici în țările de sosire, nici de tranzit și nici de destinație. Lipsește finanțare locală pentru a oferi refugiaților ajutoare de bază, de multe ori nu există adăposturi, psihologi, profesori, lucrători sociali sau interpreți. Conform uh, estimărilor noastre, iau cazul Germaniei, țara care a primit cel mai mulți refugiați repartizarea costurilor între diferitele niveluri de resursate următoare. Criza a costat 15 miliarde în 2015, miliarde, 10 miliarde de la autoritățile locale și 5 de la lenduri și de la statul federal. Și în funcție de numărul de refugiați care vor sosi în 2016, costul poate varia între 9 și 25 de miliarde și majoritatea banilor vor fi acoperiți la nivel local. Prin urmare, dacă ținem cont de numărul total de refugiați care au ajuns în 2015 în UE, bugetul ar trebui să crească cu 30,3 miliarde de euro pentru a face față în mod corect crizei. Suntem de acord cu raportorii care spun că e nevoie de surse de finanțare suplimentare excepționale mai mult, e nevoie de mai multă flexibilitate pentru punerea în aplicare a politicilor, dar și de mai multă flexibilitate pentru ca autoritățile locale să aibă acces la fonduri. Credem că avem, ne, trebuie să evaluăm imediat mijloacele posibile pentru a crește resursele proprii ale Uniunii și să îmbunătățim modul de gestionare a utilizării și de utilizare a altor surse Trebuie îmbunătățită capacitatea fiscală a UE. Trebuie să îi cerem de aceea grupului la nivel înalt privind resursele proprii să își accelereze lucrările și să fie ambițios și inovator. Noi suntem pentru resurse suplimentare, fie prin recurgerea la un împrumut european specific, fie printr-o taxă temporară asupra energiilor carbon, de exemplu, să profităm de prețul scăzut al petrolului. De asemenea, vrem ca doar statele membre care participă la mecanismul de reinstalare să beneficieze de pe urma acestei sporiri de resurse, cu condiția să găsească o cheie de repartizare justă pentru autoritățile locale și regionale. Îi cerem BI să acorde împrumuturi cu dobândă zero pentru a construi mai multe locuințe și să nu uităm că această criză va dura încă ceva timp. În cadrul mecanismului de finanțare deja existente, Nicio resursă specifică nu a fost pusă deoparte pentru a face față provocărilor de la nivel local și regional. De aceea îi cerem Parlamentului, Comisiei și Consiliului și sper să am și sprijinul Parlamentelor Naționale. Cerem ca în procesul de revizire a CFM și pe lângă măsurile de urgență pentru returnare și reinstalare să se acorde mai multe măsuri, resurse pentru măsurile de integrare pe termen mediu și lung iar resursele subutilizate ar trebui reorientate și folosite pentru a ajuta autoritățile locale să facă față responsabilităților lor. Ar trebui, de exemplu, să se apeleze la acțiunile inovante urbane din cadrul FEDER, să avem o unealtă care se permită orașelor să uh, aibă acces direct la finanțare pentru a le furniza refugiaților uh, ceea ce e necesar. De altfel, există totuși o marjă de acțiune pentru a evalua modul în care pot fi create sinergii între mecanismele de finanțare existente, cum ar fi Fondul pentru Securitatea Interioară sau AMI, Fondul Azil, Migrație și Integrație, Fondul Structural European și Federal. De asemenea, principiul de parteneriat trebuie consolidat pentru a avea o adevărată abordare de guvernanță multiactori. De asemenea, și în ceea ce privește deciziile bugetare. E o abordare care trebuie să fie extinsă nu doar deciziilor cu privire la instalare sau alte măsuri naționale, ci și în ceea ce privește fazele de concepție, de follow-up, de evaluare a diferitelor mecanisme de finanțare din UE. Cerem flexibilitate în ceea ce privește pactul de creștere și stabilitate pentru acele comunități care primesc foarte mulți refugiați și care au o lipsă de fonduri. Credem de asemenea că și o colaborare între orașele gazdă și cele de origine ar putea contribui pozitiv la integrarea refugiaților și la întoarcerea acestora acasă odată cu sfârșitul crizei. De aceea UE ar trebui să sprijine financiar aceste legături, să le amplifice, chiar prin elaborarea de inițiative de sensibilitate, cum ar fi pro- programe de educare sau de conștientizare în ceea ce privește dezvoltarea, programul DEAR. Ca să închei, aș vrea să subliniez încă o dată efortul primarilor, aleșilor locale, a funcționarilor teritoriale, care uneori se confruntă cu niște situații din punct de vedere omenesc insuportabil, însă care își fac treaba. Mă gândesc la primarii din Lesbos, din Cos, din Atena, Lampedusa sau Cale. Astea sunt doar niște exemple. Oameni care sunt mândri angajamentului nostru în serviciu valorilor noastre și ale Europei. Dar ce e important, să nu uităm care este mesajul de omanie care se bazează, pe care se bazează proiectul european și contăm pe dumneavoastră pentru ajutorul în astfel de situații de criză. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați adus lămuriri. Uh, stimați, stimate doamne, stimați domni, mulți dintre dumneavoastră, majoritatea dintre dumneavoastră, sunteți membri în comisiile de buget și ați ales cei mai greu politică, să vă condamnați la o autofrustrare permanentă. Însă trebuie să fim în stare totuși să fixăm priorități cu mijloacele disponibile. Acum, măsura posibilului, îi rog pe cei care vor interveni să se limiteze la două minute, Dar ce? iată că am acumulat ceva întârziere. Prima intervenție, poate că vă stâlcesc numele, Miroslava Naikel, deputată din Polonia și vicepreședintă a Comisiei pentru Economie și Dezvoltare, membra unui partid afiliat grupului PPE. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Scopul bugetului Uniunii este să ajute să pună în aplicare prioritățile Uniunii Europene din partea tuturor cetățenilor Uniunii. Și de aceea cheltuielile de sub buget trebuie să se desfășoare sub control democratic și de asemenea trebuie să se țină cont de standardele europene. Politica de coeziune și-a demonstrat rolul pe care îl joacă, mai ales în ceea ce privește procesul de integrare. Valoarea ei este imensă pentru că poate fi văzută de cetățeni, dar există și un dar pentru programe care sunt sub cadrul financiar 2014-2020 Multe dintre ele nu au fost uh, deja făcute și deja trebuie să fie cheltuiți mai mulți bani pe proiecte urgente, cum ar fi criza migranților. De aceea trebuie să găsim fonduri de care ne putem folosi astfel încât să acordăm atenție acestor noi provocări. Ține de credibilitatea Uniunii Europene. Da, credibilitatea afectă și ace- afectează și aceste noi nevoi, însă și ceea ce s-a făcut deja. Domnul Lewandowski a spus așa și, și eu cred la fel. Și am o întrebare. Doamnelor și domnilor, cum vedeți dumneavoastră următorul fapt? Cum se pot cheltui banii pe chestiuni noi fără a se lua bani din fondurile deja existente? și fără a pune în pericol politica externă și securitatea. Mulțumesc! Merci, madame. La parole. Mulțumim, doamnă. Are cuvântul acum Olavi Alanisila, care e membru al Parlamentului din Finlanda, din Comisia pentru Finanțe. Vous avez la parole. <clears throat> Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să spun câte ceva despre principiile le cunoaștem, folosim banii publici în Uniunea Europeană și la nivel național, la nivel comunal și aici trebuie să ținem cont de trei lucruri importante. Transparența, verificarea prin intermediul autorităților publice și apoi și responsabilitatea. În ceea ce privește politica privind migranții, aici avem o problemă uriașă. Și asta pentru că aceștia au venit foarte, foarte repede și într-un mod neașteptat. E o problemă în Uniunea Europeană dar și o problemă la nivel național și o problemă și pentru cadrele financiare naționale. Dacă ne uităm la cheltuieli și ținem cont de deficitele existente, și apoi criteriile care urmează să fie definite la nivel european. Și dacă urmărim toate acestea, e clar că e nevoie de coordonare. E o chestiune pe care pot să conlucreze parlamentele naționale și cel european. Întrebarea e dacă pot fi influențate guvernele naționale și și comportamentul din cadrul Consiliului European. Există posibilități de a dezvolta noi instrumente financiare, avem nevoie de ele și sunt foarte importante atunci când se cheltuie bani publici. Trebuie să ținem cont de eficiență. Întotdeauna trebuie să ținem cont de ea când folosim bani publici. Si. Parole maintenant à Reimer. Mulțumim. Acum are cuvântul Reimer Böge. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru cele auzite până acum și reprezentantul înaltului comisariat ONU pentru refugiați a pus degetul pe rană. Nu pot să-mi amintesc de o conferință a donatorilor din ultimele decenii pe care eu le-am urmărit, în care, într-adevăr, să se fi căzut de acord, să se fi făcut ceea ce s-a căzut de acord. Și de aceea aștept de la dumneavoastră să ne spuneți ce fel de evaluare aveți dumneavoastră. Acum, când știm cu toții că comunitatea internațională a lăsat o parte dintre îndatoririle sale. Programul pentru alimente a adus ceva rezultate, mai mult sau mai puțin în 2014, ceva mai mult decât 2012-2013, dar nu conform uh, situației. Și avem acum aceste rezultate, și anume că oamenii s-au pus în mișcare. Și aici intervine și o întrebare politică. Ajung acum promisiunile făcute la Londra și dacă ne putem încrede în ele, după aceea pentru cât timp, dacă ne uităm la cele întâmplate la Londra, observăm că există un dezechilibru. Există state care și-au luat angajamente foarte mari și alte state din regiune sau din apropiere care în continuare nu acționează. Nu ar trebui să ajungem să avem un mecanism mai puternic prin care să putem să reacționăm mai repede și să nu avem nevoie de luni întregi în care să tot discutăm și să facem promisiuni. Și altceva ce tocmai am văzut, pentru că acum am primit documentele, Fondul pentru Africa, 8,8 miliarde din bugetul european fondurile naționale sunt la 81 de milioane din cele 8,8 miliarde prevăzute și apoi încă câteva sute de milioane prin programe de vecinătate, până se ajunge la o sumă de 60 de milioane. Dacă ne uităm la cifre, vedem o schimbare în fluxurile de migranți. Ceva mai puțin migranți din Siria, o cifră constantă din Irak și o creștere foarte mare în ceea ce privește migranții din statele africane. Și ne aflăm acum într-o situație grea, pentru că vorbim de regiuni care sunt înconjurate de state eșuate. atunci, ce se întâmplă cu refugiații care nu au drept de ședere prelungită sau drept de azil? Cum sunt aceștia trimiși înapoi? E nevoie de angajamente ale statelor din vecinătate, angajamente financiare, politice, ca ceea ce se întâmplă acum în Turcia. Și ajungem la următoarea chestiune. Nu e vorba doar de bani, e vorba de bani, angajament și o vecinătate stabilă. Însă întrebarea de principiu aici e următoarea. Să ne întrebăm ce am făcut noi greșit în politica noastră de vecinătate, pentru că nu funcționează. Oare trebuie să ne implicăm mai mult pe finanțarea proiectelor și banii să ajungă acolo la oamenii de la fața locului? Trebuie să răspundem și la această întrebare. Și apoi, definiția în ceea ce privește state sigure de plecare. Trebuie să fie definite aceste state, dar, dar statutul lor se poate schimba foarte repede, de aceea și conținutul trebuie redefinit, rediscutat și apoi trebuie făcute modificările bugetare care trebuie. Articolul 80 din Tratatul de la Lisabona vorbește de solidaritatea statelor membre între ele, chiar și în cazul unei crize a migranților, o împărțire echitabilă a poverilor. Și Comisia a făcut comunicări și sub cadrul că se pot folosi și fonduri din dezvoltarea regională astfel încât să fie finanțate problemele legate de criza migraților. Și mă refer acum colegii din Polonia care a discutat de fondurile naționale și fondurile structurale trebuie să poată să fie fi folosite astfel încât să putem să răspundem la noile provocări și să le putem cofinanța. Dacă avem o problemă cu cotele Acum, vreau să spun doar următoarele. Mergem în clubul acestor state suverane și situația actuală ne arată că lucrurile nu funcționează așa. Sau pentru libertate în Uniunea Europeană pe viitor, un echilibru între Putin și Trump. Ar exista un model foarte ușor. Finanțarea migranților care există acum, cam 30 de miliarde de euro. Migranții de acum din Uniunea Europeană, doar 0,1% din PIB-ul statelor membre. Haideți să acționăm la nivel european. și statele membre care au un aport supraproporțional, aceștia trebuie să poată să fie, acestea trebuie să poată să fie sprijinite prin niște fonduri speciale la nivelul Uniunii Europene. Cam asta am putea face noi acum în ceea ce privește suveranitatea. Vă mulțumesc. E, merci, monsieur Bogue. faudra... Vă mulțumim, domnule Böge. Trebuie să știm însă cum vom uh recrea pace. În uh, Siria, între 10 și 12 milioane de oameni sunt strămutați și o mare parte din aceștia au ajuns să fie blocați la granița cu Turcia, care e acum închisă. Și cred că ONU acum uh, e pe cale de a construi tabere în Siria, la granița cu Turcia. Se ocupă Turcia? <laughs> Da, uite cum se schimbă lucrurile de la o zi la alta, nici nu-ți dai seama. Acum îi dau cuvântul doamnei Maria Tolpanen din Parlamentul Finlandei. Ă, mă scuzați, e membru în Parlamentul European. Ă, Vă mulțumesc. Întreaga zi am discutat în principal despre refugiați. Însă eu aș vrea să subliniez următoarele. Ar trebui să ne gândim la această situație. Avem de a face cu o criză a refugiaților, însă în același timp mai vorbim și de o criză a solicitanților de azil. E vorba de persoane diferite. Așa că există această povară asupra bugetelor, există și refugiați economici care vin în Europa și cer ajutoare de șomaj aici. Și din nou aceștia reprezintă o problemă în ceea ce privește muncitorii detașați. Problema e una foarte mare și costă foarte, foarte mult. Dacă încercăm în Uniunea Europeană să rezolvăm toate aceste probleme în același timp și mă îndesc că suntem în stare, eu cred că ar trebui în primul rând să stabilim niște priorități. Din ce parte dorim să abordăm problema? Noi, în Finlanda, spunem că orice problemă trebuie să fie despărțită în părți separate. Pentru că cu un singur topor poți să tai un singur lemn. Și tocmai aceasta e problema. Uniunea Europeană s-a, întâmplat ce, s-a întrebat ce înseamnă toate acestea pentru criză, care e prioritatea absolut urgentă. Uh, Dorim să ne ocupăm de problema legată de solicitanții de azil, de refugiați, s-a vorbit și despre pace. Eu cred că tocmai acesta e elementul principal și anume să asigurăm pacea. Ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult? Și în legătură cu climările, eh, schimbările climatice. Și aici vin foarte multe modificări. Există mai puțină apă potabilă, spațiul vital este restrâns, mai ales în Asia, pentru oameni și nu e ceva surprinzător. Cum nu e surprinzătoare nici criza solicitanților de azil. Știm că vor exista crize și atunci cu ce fel de resurse ne pregătim pentru aceste crize? Și doar un exemplu scurt în ceea ce privește schimbările climatice. În Finlanda, când eram mică, aveam zăpadă, strat de zăpadă înalt de 3 metri. Astăzi, în iarna, în loc să ningă plouă. Și acest lucru se întâmpla acum 15 ani. Mulțumesc! Merci, merci pour vos, pour vos métaphores. Vă mulțumesc și pentru metaforele folosite, pentru mostrele de înțelepciune date. Acum Isabel Pires, membra Parlamentului Portughez, dintr-un partid afiliat uh, grupului GUE, Bloco de Esquerda. Si, si. Il demande qu'on me, qu me pardonne. Boa tarde, Um, ao longo desta tarde. Mulțumesc, domnule președinte. Da, în această după masă, pe parcursul acestei dezbateri, am discutat despre buget, despre revizuirea acestuia, că există uh, spații deficitare și că e nevoie de un cadru politic care să ne ajute să venim cu un răspuns corect la criză, un răspuns comun pe care să-l împărtășească toate statele membre. Trebuie să găsim un răspuns care e greu de găsit în aceste vremuri și în același timp trebuie să găsim și o soluție pentru criza financiară și bugetară. În același timp avem de-a face cu această criză umanitară a refugiaților, cu cele ce se întâmplă în zona Schengen, cu ideologii care au dus la extremism. Există toate aceste îngrijorări. În Uniunea Europeană avem nevoie de investiții. Trebuie să ducem discuții aprofundate Putem discuta și despre prioritățile politice care trebuie să se regăsească în buget. Cred că acestea sunt chestiunile cele mai importante. Prioritățile politice care să fie prevăzute în buget e un aspect. Eu vreau să vorbesc despre șomajul în rândul tinerilor care se află la un nivel foarte înalt în zona europeană. În unele țări, cum e Portugalia, acest tip de șomaj are consecințe mult mai grave față de alte locuri. și de aceea e foarte important să fie găsite locuri de muncă pentru tinerii din Europa. Există două probleme legate de acest context. În primul rând, ce se întâmplă cu eficiența programului pentru anul 2016? Va avea loc vreun fel de evaluare E clar că programele care au fost deja puse în aplicare nici măcar nu s-au apropiat de obiectivele lor și anume să se creeze mai multe locuri de muncă pentru tineri. Trebuie să existe o discuție despre asemenea inițiative și o altă întrebare are de a face cu tipul de muncă. De multe ori vorbim de locuri de muncă precare și trebuie să atingem și acest subiect. Încă ceva legat de refugiați. În Parlamentul portughez am discutat foarte intens despre aceștia. Președintele întrerupe. Vorbit despre tineri la următoarea discuție. Aș fugea zitau mult rapidamente. Da. Foarte pe scurt, aș dori să spun câte ceva foarte clar. E o problemă foarte evidentă. E neapărat să găsim un echilibru și e nevoie de solidaritate între diferitele state membre. Aceasta trebuie să joace un rol mai important. Există țări care acceptă aceste fluxuri mari de migranți, altele care nu îi acceptă, așa că există aceste diferențe. Ar trebui să reacționăm cu solidaritate la aceste crize. Țări ca Grecia și Italia ar trebui să primească mai mult sprijin pentru că se află în prima linie. Nu trebuie să vorbim doar despre bani, pentru că vorbim aici și despre drepturile omului și solidaritate. Mulțumesc! Merci. La parole est maintenant à Ralph. Mulțumim. Are cuvântul acum Ralph Princaos, care e membru al Bundestagului și responsabil în delegația germană din cadrul PP. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. În ceea ce privește finanțarea refugiaților, mă minunează puțin uh, că se dau exemple despre cine are de suferit uh, acum, de pe urma refugiaților. Puține țări suportă aceste consecințe, Germania și Suedia. Din perspectiva Germaniei, în rest, suferă toți refugiații și toate celelalte țări trimit refugiații către Germania și Suedia. Ați menționat exemplul Caleului. Îmi pare rău, Franța chiar nu se nimerește a fi uh, uh, o, uh, dată drept exemplu ca de țară care suferă din cauza valului de refugiați. Și mă minunează ce țări, în lumina acestei crize și în lumina finanțării crizei de refugiaților, spun că trebuie să mai flexibilizăm acordul fiscal. Dacă ar fi aceste țări, atunci ar fi Suedia, Germania și Italia nimerite să facă asta, dar nu altele. Iar în ceea ce vește finanțarea crizei refugiaților, este sarcina generației noastre. Este problema generației noastre să depășească această criză a refugiaților. Nu putem să o finanțăm prin datorii și nu putem să, o, să lăsăm datoria uh, generațiilor ce vor urma. Generația viitoare avea dreptate colega din Finlanda, poate va trebui să se ocupe de catastrofa climatică sau de multe altele. Deci de aceea sfatul meu este să nu facem o politică a datoriilor pentru a rezolva criza refugiaților. O ultimă observație. Cred că Germania a făcut câteva greșeli și în ceea ce privește preluarea refugiaților, solicitanților de azil, dar realitatea este că lumea s-a pus în mișcare, avem uh, o migrație a popoarelor și ceea ce vedem acum este doar începutul, că o fi din motive economice, climatice sau pentru că avem un război civil sau de altfel. Dacă nu vom găsi un răspuns comun european în fața acestei provocări și dacă fiecare stat membru își va face uh, mendrele și va încerca să optimizeze totul, atunci Europa va eșua iar uh, rezultatul va fi că nu vom găsi o soluție pentru a ajuta pe oamenii din Africa și Asia să le dăm o perspectivă de viață. Apelul meu urgent, dincolo de orice poveste cu banii, este ca pe 18-19 februarie să găsim un răspuns comun la această întrebare. Dacă nu îl vom găsi, atunci Europa va avea în următoarele săptămâni și luni niște probleme uriașe. Mulțumesc! Merci pour votre témoignage. Mulțumim pentru mărturia adusă. Doamna Edniriada din Irlanda, care deja s-a exprimat. Doamna Edniriada, vă avez la parole. Aveți cuvântul, doamnă. Just want to highlight, I suppose, the... Doresc să menționez costul uman a ceea ce se întâmplă acum cu tinerii noștri în Irlanda. Au apărut probleme mentale și singura alternativă pentru tineri, doamnă, Doamnă, tinerii sunt subiectul următor. Să vorbesc mai încet, spune doamna Niriada. Mă scuzați, am încurcat subiectele. Ne oprim aici cu discuția despre refugiați. Bineînțeles, s-a vorbit despre coțile de primire în Germania, în Suedia, s-a vorbit despre Italia și Grecia, despre câteva alte țări E clar că e o adevărată problemă în interiorul Europei, însă avem și solicitări în afara Uniunii Europene, ceea ce e nou în Turcia și chiar în Liban, Iordania și alte țări. Și mai avem și Africa subsahariană. Am văzut uh, în ce măsură summitul de la Valeta ne-a lăsat cu un gust la ceva mare deoarece nu am prea avut impresia că lucrurile au avansat. Dacă vreți acum să ne împărtășiți uh, observațiile dumneavoastră, începem cu domnul Valie. Mulțumesc, domnule președinte. Prietenilor din Germania vreau să le precizez că nu vorbesc despre guvernul lor, vorbesc doar despre guvernele locale și regionale. Însă sunt conștient și de eforturile făcute de primarii din Germania, mai ales de primarul din München, Însă aș putea cita și primarul din uh, Viena sau mulți primari din uh, Europa Centrală care și au luat angajamente în ceea ce privește primirea refugiaților. Solidaritatea nu e o opțiune în Europa. Prin angajamentul european se dă de vadă de solidaritate, dar mai ales în acest domeniu, ceea ce privește primirea refugiaților. Și ceea ce spunea doamna din Finlanda, spunea că această criză nu este decât un element dintr-o criză care va continua timp de mulți ani. Și pentru asta e nevoie de o politică europeană de azil și eventual să creăm o agenție europeană. Am ajunge astfel la alte discuții. În orice caz, e nevoie de o politică comună cu privire la azil și la primirea refugiaților. Mi se pare indispensabil. Dumnezeu să vă audă, deoarece 28 de țări înseamnă două feluri, 28 de feluri diferite de a primi uh, refugiați. Avem multe progrese de făcut. În orice caz, mesajul pe care dumneavoastră l-ați putea transmite în, în calitate de secretar general la comunității comunelor uh, e că o parte din fondurile structurale și de coeziune ar putea fi utilizate pentru a face față acestor probleme legate de condițiile de primire. Da, dar să nu luăm de la stânga ca să dăm drepte. Da, Europa nu creează bani de la sine. Cu fondurile pe care le avem trebuie să facem față priorităților. Și cine poate să spună că primirea refugiaților nu e o prioritate? Poate construi mai puține autostrăzi, mai puține poduri și piste pentru biciclete deocamdată, nu? La asta mă refeream doamna Roy Granjou, sprijin această ultimă intervenție. Dacă avem un mecanism de acces mai direct în ceea ce privește sfera de aplicare a anumitor fonduri către autoritățile locale și municipale, deci a, dacă a face asta ar fi un mare progres și mă gândesc aici în termeni concreți. Acum negociem, de exemplu, cu primarul din Salonic pentru a dezvolta o capacitate de primire cu 1500 de locuri în Salonica asta, dincolo de tot ceea ce se face deja pentru a ajunge la cifrele negociate la summitul din 29 octombrie cu privire la Balcani. Dacă am avea asigurarea sprijinului financiar direct, fără trebuia să treci prin 100.000 de etape procedurale, poate că deja am avea acorduri și am fii mai flexibili. Conchid pentru a sprijini acest ultim punct. Mulțumesc, stimată doamne. Trecem acum la ultima secvență, dragă Niriada. E vorba de nevoile financiare pentru a depăși criza. Exemplu, garanția pentru tine. La 18 trebuie să terminăm. Deci avem 45 de minute la dispoziție și nu o oră. Asta nu trebuie, bineînțeles, să vă reducă dumneavoastră din timpul de intervenție, doamnă Incerti, membra Comisiei de Ocupare prin sector public și privat din Camera Deputaților din Italia. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi încerca să fiu mai subcintă, eu abordez o altă problemă care a fost subliniată astăzi aici. Voi încerca mai ales să pun uh, accentul pe acțiune pozitivă din partea Comisiei, după părerea noastră. Așa cum spunea și dumneavoastră, mă voi referi la un program care a dat și dă rezultate bune. Și le răspund astfel și celor care cereau să se vadă ce fel de efecte pozitive pot exista în urma finanțării europene. Ei bine, garanția pentru tineret, un program uh, care este dedicat tinerilor în acele zone unde șomajul e foarte mare, de peste 25% în rândul tinerilor uh, între 15, respectiv 24-25 de ani. Așa numiți tineri care nu merg nici la școală, nici nu lucrează și nici nu urmează o formă de pregătire profesională. Acum, în acest moment de revizuire a bugetului, ar trebui să remarcăm faptul că această garanție pentru tineret e o măsură care ar trebui sprijinită și refinanțată. De îi mulțumesc prezenției Comisiei pentru bugete pentru ocazia pe care mi-o dă despre a vorbi despre nevoia de a prelungi această inițiativă europeană uh, pentru tineret, garanția pentru tineret. Eu cred că merită să acordăm atenție acestei măsuri atât de inovatoare care 2013 a fost uh, aprobată și aș avea câteva considerente în natură generală și câteva voi da și câteva informații prin care dumneavoastră puteți înțelege amploarea acestei operațiuni. Adaug faptul că nu e vorba doar de anumite țări, Italia, Portugalia, Spania, și de gâma, nu neapărat Franța. Vreau totuși să vă reamintesc că și previziunile macroeconomice mm, publicate recent de comisii arată că și în al patrulea an de reluare a creșterii, deci după faza acută a creșterii, a crizei, mă scuzați, încă nu s-au concretizat semnalele pentru a crede că avem o creștere puternică și a reduce șomajul în mod substanțial, mai ales șomajul în rândul tinerilor. E și un semnal de recuperare a investițiilor investiții care, din păcate, sunt încă la un nivel foarte slabit. PIB-ul real al statelor membre, așa cum s-a reamintit în această dimineață, e în scădere, deci suntem cam la nivelul de 1,9%, iar pentru 2017 totuși estimările sunt pozitive, dar nu peste 2%. Deși datele privitoare la ocupare uh, ne arată că lucrurile sunt pe cale de a se îmbunătăți ușor. Rata șomajului în zona euro va fi totuși în jur de 10% și la anul. În acest context, datele privind uh, șomajul în rândul tinerilor, care totuși indică o anumită schimbare de tendință, se mențin totuși ridicate. Citez o dată din decembrie 2015. Suntem în jur de 21% la nivelul Uniunii Europene. O reducere apreciabilă față de anul anterior, însă insuficientă față de anul dinainte când era de 22-23%. Deci, pentru întreaga Uniune Europeană există acest risc de a avea generații pierdute, aș spune eu, generații blocate în această situație de șomaj. Mulți sunt în afara ciclului uh, școlar și uh, de pregătire. Deși s-au atins anumite îmbunătățiri, eu cred că o astfel de inițiativă europeană trebuie menținută. Vă voi da rapid. Vă voi face o trece în revista acestor inițiative din Italia pentru ca împreună să ne gândim la ce măsuri s-au adoptat și la efectele produse de acestea. Primul lucru pozitiv aceste inițiative în ceea ce privește ocuparea tinerilor e posibilitatea de a crea un dialog puternic, schimb de informații în legătură cu cele mai bune practici pe care le-am elaborat la nivel național. Asta pentru a învăța unii de la alții. Trebuie să știți că Italia e cea de-a doua țară beneficiară de aceste resurse comunitare. Reamintesc câteva date. Peste 560 de milioane de euro, sumă importantă bineînțeles în funcție de amploarea acestui fenomen în Italia. Deci, deși s-a redus șomajul rândul tinerilor, s-a redus cu 1% totuși în ultimul an doar. Însă în decembrie 2015 acest șomaj era de 37,9%. Resursele puse la dispoziție de către uh, comisie Uh, au constituit după aceea un program operativ național sub egida Ministerului Muncii și a Păcilor Sociale și s-au mobilizat practic în total un miliard și jumătate de resurse. Deci pe lângă cele 560 de milioane de la Fondul Social European, deci a venit cofinanțarea națională, așa cum se cere în toate statele membre care participă la program câteva informații în legătură cu cine a participat la acest program. 1.720.000 de tineri cu vârste între 15 și 29 de ani. Noi am extins această vârstă tocmai pentru că la noi șomajul e de lungă durată în țara noastră. Deci tineri care nu lucrează, care nu merg la școală, NIT în engleză tineri care și-au manifestat interesul de a intra pe piața muncii. Date foarte recente, furnizate de același minister care actualizează lunar aceste informații pe site-ul său. Implicarea a ajuns la aproape un milion de tineri. Bineînțeles, um, în afară celor care nu au putut să participe, dar ce nu îndeplineau criteriile. Deci peste 50% din acest uh, grup de tineri interesați s-au înregistrat. Peste 6.000 de tineri deci, au ajuns să participe și peste 270.000 de tineri au uh, primit uh, una din măsurile oferite de program. Nu le voi cita. Asta înseamnă că la noi numărul de indivizi înregistrați e în creștere. Cam 10.000 de tineri săptămânal se înscriu în acest program. Și trebuie subliniat de asemenea faptul că deși crește numărul de înregistrări, uh, Eh, registrările totuși merg în urma eh, numărului de persoane de care ne apotăm. De deci, rata de tineri în creștere cu peste 5% și pe măsură ce programul e implementat, accesul e mai mare și numărul de tineri care se prezintă crește cu 6% față de cei care s-au înregistrat cu o lună înainte, deci de la o lună la alta creșterea e constantă. În momentul actual, peste 70% din cei înregistrați fac parte din program și datele disponibile demonstrează că se reduce din ce în ce mai mult uh, termenul dintre înregistrare și uh, momentul în care agențiile uh, care fac parte din program încep să se ocupe de acești tineri. Pe lângă aceste date am și altele pe care vi le pot furniza, însă trebuie să rețineți că e o acțiune care a demarat mai lent, însă din momentul în care s-a pus în, uh, în practică, s-a creat această rețea, Uh, tinerii au început să se implice din ce în ce mai mult. Referitor la profilul financiar, au fost adoptate măsuri, prevederi, și astea sunt date de la Ministerul Muncii, deci peste 80% din sumele disponibile au fost cheltuite. Sunt cifre care aduc mărturie în legătură cu faptul că această inițiativă își atinge treptat treptat obiectivele. Deși, bineînțeles, persistă re- diferențe semnificative între regiuni, de multe ori problema formării ține și de abordarea regională în acest domeniu. Din experiența noastră din Italia, putem să vă spunem că această garanție pentru tineret a fost un element prin care noi am putut să avansăm. Noi aveam mare întârziere în acest domeniu. Noi întotdeauna ne-am implicat mai mult în politicile pasive și nu active, mă gândesc aici la așa numitele amortizoare sociale, însă prin această garanție pentru tineret am lăsat alte prevederi, politici active. În Italia trecem printr-un amplu proces de reforme, reforma pieței muncii, așa numitul Jobs Act. De asemenea, de asemenea trebuie să reorganizăm um, politica muncii, să uh, Um, asigurăm o omogeneitate a prestațiilor sociale oferite de la o regiune națională la alta. Avem o nouă agenție națională în domeniu și experiența acumulată cu această garanție pentru internet ne-a demonstrat că e posibil să creăm o rețea. E un lucru valabil pentru experiența noastră, dar cred că ar fi valabil și pentru platformele europene. Și într-un mod pozitiv și benefic pentru toți cei implicați. <laughs> Cred că acum voi uh, încheia. Da, da, da, vă rog să vă apropiați de concluzie. Vă apropiați de concluzie, da, bine. Așa voi face, deși aș avea multe de spus, însă de acord închei. Deci, printre elementele pe care le-am furnizat, sunt acestea, însă e un proiect încă în evoluție care merită să fie dezvoltat. Eu cred că e important să subliniem că putem evalua pozitiv acest proiect și datorită valorii simbolice. E un program cu resurse limitate, care în mod tangibil Uh, reprezintă rolul comunității europene. Poate promova o mai mare incluziune a tinerilor noștri pe piața muncii în această uh, fază atât de dificilă de ieșire din criza economică. Vă mulțumesc, stimată doamnă. Veți avea ocazia să luați din nou cuvântul pentru a răspunde la întrebările din sală. Doamna Niriad are cuvântul acum care deja și lansase intervenția și am întrerupt-o, îi cer iertare. Aveți cuvântul, doamnă Niriad. Da, acum vă vorbi pe subiectul uh, corect. Chit că aveam de spus și despre refugiați. Șomajul în rândul tinerilor în Irlanda, dar și în alte părți ale Europei este îngrozitor. În Irlanda cred că suntem pe locul 2. Unul din patru tineri irlandezi sunt neangajați. Alternativa pe care o au Mm, de fapt nu prea, din cauza lipsei de alternative, ei uh, practic ajung să sufere din cauza unor probleme mentale. Și uh, se văd cumva în fața unei decizii importante. Ori uh, se aruncă de pe un pod în apă practic, și se sinucid, ori iau avionul către state și emigrează. Și asta se întâmplă acum Mm, nu, nu avem uh, niciun fel de soluție la orizont. Um, avem uh, scheme pentru, avem programe pentru uh, ocuparea tinerilor, dar sunt o, un afront la adresa oricui, pentru că mai degrabă uh, costă decât oferă un uh, răspuns. Este o mare problemă geografică și vorbim mai despre o redresare. Redresare care nu este resimțită de beneficiari, de tinerii noștri. Ei sunt viitorul. Să nu uităm că, până la urmă, ei vor moșteni această Europa noastră. Uh, uh, asta creăm noi pentru tineri ăștia, acesta este viitorul pe care îl oferim. Aș vrea foarte tare să fie pusă presiune pe lângă parlamentele naționale și când discutăm despre evaluare, să ne dăm seama că aceasta uh, acest subiect nu este dat ca un, un subiect marginal doar pentru a nu mai fi pus pe ordine de zi niciodată. Avem nevoie de structuri propice, de resurse alocate, de training și de toate lucrurile necesare pentru ca tinerii să aibă un viitor, pentru că la ora actuală în Irlanda ei nu au un viitor. Mulțumesc. La parole est maintenant à Vladimir Manka. Vladimir Manka are cuvântul acum. Ďakujem, pan predseda. Počúvam všade na tento... Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit doar lucruri pozitive despre această idee. În Slovacia am avut un program și șase luni mai târziu, când am uh, terminat finanțarea, Cam 86% din cei care au participat în programul acesta de ocupare au găsit un loc de muncă, un succes, însă pentru anul 2016 Consiliul le-a spus în timpul negocierilor că nu ne putem asuma angajamente pentru anul acesta din fericire, noi am rămas ferm pe poziție și am spus că trebuie să evaluăm acest proiect acum, în decembrie 2015. Nu ne permite nicio întârziere. Toate datele fusese răpuse la dispoziția miniștrilor. Din păcate, nu avem uh, o revizuire a evaluării. Mă rog, cel puțin a fost publicată încă. Întrebarea mea este cum își permite Consiliul asemenea poziție când toată lumea din Parlament spune că acest proiect uh, a avut un succes răsunător. Noi nu finanțăm lucruri în ciuda declarațiilor făcute. Nu finanțăm lucruri care, de fapt, ajută cu adevărat la creștere și ocupare. Vă rog frumos să manifestați solidaritate, să existe solidaritate între Parlamentul European și Parlamentele Naționale ca să arătăm împreună Consiliului că poziția de acolo nu este atât de solidă la negocierile pe buget. Vă cer sprijinul așadar, vă mulțumesc. Je... Vă mulțumesc. Mă îndrept acum către Izabel Ires, care adineori ridicase în discuție problema tinerilor. Doriți să luați cuvântul din nou? Obrigada. Um, ehm, portanto, retomando uh, a temática. Um... Mulțumesc. Continui cu tematica abordată deja de mine avem uh, șomajul în rândul tinerilor. Am abordat problemele pe care le-am putut constata uh, cu această inițiativă. Lipsește eficiența, trebuie să vedem care sunt uh, rezultatele practice. Ne-am uitat la exemplul Italiei. Poate că ar fi interesant să vedem dacă rezultatele au fost aceleași, dacă scade într-adevăr șomajul în rândul tinerilor, sau dacă ia amploare, în ciuda inițiativei. Ce inițiativă implementăm aici și dacă o implementăm, cum putem să o îmbunătățim sau să o schimbăm ca să obținem alte rezultate? Și ne gândim și la tipul de muncă obținut astfel, pentru că dacă obținem locuri de muncă precare, nu este bine. și trebuie să ținem cont că, în special, generația tânără este lipsită de speranță, este deznădăjduită și tinerii merg dintr-un uh, stagiu într-altul, fac practică, fără o perspectivă reală. Mă întreb dacă inițiativa ar putea fi verificată din acest punct de vedere ca să preîntâmpinăm așa ceva și ca să rezolvăm problemele structurale. Nu putem să ne mulțumim cu soluții care nu sunt structurale. Am o întrebare și în legătură cu întreaga discuție bugetară. Ne întrebăm dacă ocuparea tinerilor este una dintre prioritățile principale sau mai degrabă nu. Și ce drepturi conferim noi uh, Uh, acestei, din această inițiativă. Vă mulțumesc că mi-ați dat încă o dată cuvântul. Nu mai am alte solicitări de luare a cuvântului. Doamna, încerci. Iată că aveți timpul în plus de care aveați nevoie, însă... Dat fiind că avem puțin timp la dispoziție, Uh, îmi voi onora rolul de președinte pentru a interveni în calitate, deci îmi voi părăsi rolul de președinte pentru a interveni în calitate de eurodeputat. E drept că șomajul rândul tinerilor e o ofensă la adresa credibilității Uniunii. Un tânăr din patru, practic, e în șomaj. În noi țări, unul din doi. Cu excepția câtorva țări care, în mod tradițional, o altă structură prin care încurajează ucenicia ca modalitate de a intra în țesutul economic, așa cum se întâmplă în Germania, țările de jos sau Austria. Și unul dintre noi, membri ai Parlamentului European, am depus și am uh, votat un proiect pilot pentru a încuraja mobilitatea în rândul ucenicilor, dar ce noi am constatat un lucru, și anume, studenții care au beneficiat de burse Erasmus și care au petrecut un an în afara țărilor lor de origine, sunt mult mai uh, apărați în fața riscurilor prezentate de șomaj. Deci dacă le-am permite și ucenicilor să petreacă un an de pregătire profesională în afara țărilor de origine, deci să-i încurajăm să fie mobili, ne gândim aici la centrele de pregătire pentru ucenici. Ar fi important să lansăm un astfel de experiment. Ceea ce e greu pentru mobilitatea ucenicilor e că avem 28 de țări europene și 28 de reglementări privind ucenicia. Dar există astfel de reglementări în țări, acestea lipsesc cu desăvârșire. Dincolo de inițiativa pentru tineret, această garanție, poate că ar trebui să trecem la măsuri concrete, să încercăm să obținem o convergență între textele care reglementează ucenicia, deoarece cum să ai în continuare o piață unică cu 28 de reglementări diferite? valabil și pentru ucenicie, dar și pentru alte legislații, cum ar fi cea fiscală, de pildă. Deci, la aș atrage atenția parlamentarilor națională că lansăm această experiență. Peste câteva zile comisia va face un apel de oferte pentru centrele de formare. Deci cel puțin două centre trebuie să se prezente din două țări diferite. Cu angajamentul de a le propune ucenicilor cursuri de inițiere și de perfecționare în limba țării de primire, un curs de pregătire teoretică pentru a le îmbogăți uh, cunoștințele și uh, accesul la o rețea care uh, ar putea să-i primească în ucenicie. Deci ne dorim să putem lansa această experiență pentru a identifica mai bine obstacolele mm, din calea mobilității ucenicilor. Însă noi credem cu convingere că ar putea să fie o soluție posibilă pentru a le permite tinerilor să aibă acces pe piața muncii. Voilà, c'était la dernière intervention. Madame. Ultima mea intervenție. Doamnă Incerta. Mulțumesc. Bineînțeles, eu nu am făcut aici decât o evaluare cantitativă și bineînțeles, acesta este doar un aspect din această problemă mai amplă a abordării șomajului în rândul tinerilor. Bineînțeles, e, vorba, e nevoie de măsuri structurale, de o politică industrială de investiții. Acestea sunt principalele opțiuni. Însă eu vreau să pun accentul asupra faptului că această măsură e una din puținele care pare să lanseze și alte acțiuni și să zdruncine puțin lucrurile. La noi piața era complet blocată. De exemplu, s-au utilizat foarte mult uh, stagiile forma, formatoare, cam jumătate din măsuri. Stagiul reprezintă un prim element prin care un tânăr intră pe piața muncii. La noi nu se recurgea la stagii. Însă și alte măsuri, cum ar fi formarea. Vreau să vă reamintesc că e vorba aici mai ales de anumite măsuri pentru cei care au părăsit școala, care nu mai au niciun raport cu piața muncii. Stagiul este prima treaptă pentru a te orienta uh, către piața muncii. și uh, contactele de ucenicie au fost folosite. Deci prin această măsură am dezvoltat așa numitele contracte de ucenicie care au fost utilizate mult mai mult după uh, ce s-a recurs la garanția pentru interes, dar, și s-a, dar s-a recurs și la măsuri de autoangajare foarte importante. E drept că de una singură garanția pentru tinere nu e suficientă. Trebuie, bineînțeles, să o completăm cu multe alte măsuri. Însă ceea ce vreau să subliniez e că în ciuda tuturor dificultăților pe care trebuie să le abordăm, trebuie să evaluăm ce putem corecta, deci dincolo de asta ar fi greșit pentru comunitate să nu transforme această garanție pentru tineret într-o măsură structurală. Ar fi păcat să se piardă banii, chiar dacă nu sunt așa mulți. Bani care au fost uh, uh, acordați și alonat la nivel european. E important să avem acest cadru de acțiune. Ar fi păcat să pierdem aceste resurse. Bineînțeles, acum despre piața muncii, despre politica industrială și de investiții se poate vorbi mult mai pe larg. E un domeniu mult mai larg. Uh, Mă iertați, eu m-am oprit și m-am concentrat doar asupra nevoii de a refinanța această măsură, de a o transforma într-o măsură structurală pentru a face productiv ceea ce s-a obținut până acum. Mulțumesc și mă opresc aici. Vă mulțumesc, estimată doamnă. Ajungem la momentul în care tragem concluziile uh, în urma acestui schimb atât de bogat și vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, dragi colegi, membri ai Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European. Doamna Toma este implicată în pregătirea pentru revizuirea cadrului financiar multianual. Și cu siguranță dumneiei astăzi a aflat elemente noi pentru a-și hrăni dosarul, să zicem așa, pentru a-și pregăti mai bine raportul pe care îl va co-redacta cu domnul Orbric și care va fi votat în Comisia Bugete la începutul primăverii, în luna aprilie. Atunci va fi votul în comisie. Va fi primăvara bugetară. Simțim bine că ne aflăm la sfârșitul unui ciclu și că lucrurile nu mai pot continua ca înainte. Doar dacă dorim să le arătăm europenilor uh, cât de neputincioasă e Uniunea Europeană și dacă am face asta am riscat foarte mult, dacă am rămâne uh, cu această imagine de neputință. Doamnă Toma, doriți să ne împărtășiți câteva <laughs> elemente pentru concluzii? Încă o dată. În primul rând îi mulțumesc domnului Velie, doamnei Incerti, doamnei Roig, Granjon, le mulțumesc pentru participare și contribuție. Multe idei au fost prezentate astăzi aici. Bineînțeles că vom examina ceea ce ne-a spus. Printre propunerile făcute, unele ar necesita o revizire a tratatului. Da, da, da. O să vedem cu domnul Cameron cum facem pentru revizuirea tratatului. Poate ne învață. Să în orice caz există idei care ar putea apărea ca perspective, însă idei pentru care Uh, e nevoie de o astfel de revizuire, cum ar fi accesul direct al contribuției teritoriale la fonduri. Deocamdată statele membre sunt cele care acced la bugetul Uniunii Europene în mod direct. De asemenea, știți că există, s-au evocat multe dezbateri și deja am început discuțiile în Comisia de Bugete. Dacă domnul Orbis ar fi fost aici, ar fi vorbit și el, mm, dar nu e aici, profit și vorbesc eu mai mult. Domnul Olbrich ne-ar fi spus, Atenție, totuși avem și regulile jocului. Cei care vor să ia bani de la coeziune trebuie să știe că regulile stabilite în CFM-ul 2014-2020 blochează practic această posibilitate de a pișca pe și pe colo bănuți de la fondurile de coeziune atribuite. Deci, pe de o parte, trebuie să fim ambițioși în ceea ce privește această revizuire. Am văzut că acest buget în 2016 acest buget 2014-2020 nu mai corespunde situației reale, însă în același timp trebuie respectate regulile, mai ales tratatul și CFM-ul trebuie respectat. Și închei pe o notă pozitivă, deși Știm că această garanție pentru ele nu a fost o baghetă magică nicăieri, nici nu avem cum să avem așa ceva. Noi am propus să se rezerve fonduri specifice pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Noi deplângem faptul că doar la 2 ani după punerea în aplicare acestor dispozitive, iată, au ajuns să fie întrerupte cel mai rău e că vor fi evaluate doar la 2 ani după demarare. Ce evaluare e asta? Ă, neserioasă. Deci nu e suficient această perioadă pentru a pune pe picioare un dispozitiv. Multe lucruri trebuie discutate și analizate, însă vă asigur, am notat cu mare atenție tot ce ați spus, de altfel vă rog să nu ezitați să contribuiți în scris. Dacă doriți să ne propuneți idei pentru a le examina, pe toate în cadrul Comisiei de Bugete. Și mai ales, nu uitați, și o spun pentru deputații din Finlanda, nu uitați că e foarte important să nu mizăm pe o singură prioritate doar. Liniile bugetare care au fost lovite cel mai dur în gfm ul 2014-2020 sunt tocmai acțiunile externe. Iată, acum, în acest domeniu, se cere să revenim cu un nou buget. Deci, atenție, nu trebuie să gândim că există o singură prioritate. De altfel, niciun buget național nu prezintă o singură prioritate politică, niciunul. Și vedem bine ce se întâmplă. Dacă tăiem complet banii pentru intervenție publică din bugetul Uniunii, va apărea o altă criză. De aia să fim cu toții foarte prudenți. Pe de-o parte trebuie să gestionăm situațiile de urgență, pe de altă parte să gestionăm și ținem cont de structura bugetară și tocmai asta vom încerca să facem în cazul acestui proces de revizuire. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vom încheia acum această comisie interparlamentară și personal îmi exprim dorința să ne întâlnim mai des noi eurodeputații din Parlamentul European cu colegii noștri din parlamentele naționale. Problema noastră a eurodeputaților e că Uniunii e greu să vorbească europenilor. Dacă mâine ar trebui să explicăm uh, publicului ce înseamnă bugetul european, uh, cu siguranță ne va fi greu. Însă, criteriile democratice cer să concep și să votezi un buget lizibil, ușor de înțeles de către populațiile pe care le reprezentăm. Și eu am sentimentul că în acest domeniu uh, e loc de mult mai bine. Bugetul nu reprezintă decât expresia unei voințe politice și a unei viziuni. Nu totul se va soluționa prin soluții bugetare Există și probleme de natură instituțională sau de guvernare. Și din acest punct de vedere, Uniunea Europeană trebuie să registreze mari progrese, să facă mari progrese. Noi trebuie să demonstrăm că fondurile pe care le folosim în bugetul european au într-adevăr o utilitate reală. De ce să le cer statelor membre să contribuie financiar pentru a-și lua bani înapoi după aia? cu corset întreg de reglementări, de neînțeles pentru operatorii locali și care nu face decât să-i dea Uniunii Europene o imagine de structură extrem de birocratică, de complexă și de arbitrară. Da, cu siguranță ne aflăm la sfârșitul unei epoce, a unui ciclu. Și în ceea ce privește bugetul, noi, <laughs> parlamentarii europeni, suntem într-o stare practic de atac de cord aproape. Suntem paralizați, hemiplegie, aș spune eu. Nu discutăm despre, despre cheltuieli, nu avem nici discuții despre resursele proprii. De aia statele membre ne-au și închis, ne-au băgat în corsetul ăsta pe șapte ani. Ca și cum exista o suspiciune Uh, legată de uh, o atitudine de risipă bugetară din partea Parlamentului, ca și cum ar fi fost isterici să cheltuim banii la stânga și la dreapta. Da, e important să abordăm toate acestea la revizuirea cadrului financiar, însă nu e suficient. Ar trebui făcute presiune asupra șefilor de stat și de guvern. Nu există o opinie publică europeană și ar fi bine ca la un moment dat să ne putem adresa direct europenilor, pentru ca ei să cântărească siguri cât de importante sunt mizele și să ia o într-un sens la altul. Însă e drept, baza juridică, acest corset e atât de rigid încât uh, riscăm să nu putem face față uh, situațiilor de criză și dacă nu faci față unor situații de criză, da imaginea neputinței. Și, bineînțeles, toate formele de populism și de eurofobie se hrănesc de pe urma acestei aparențe de neputință. De aceea nouă ne revine sarcina să dovedim că știm să abordăm situația, să stabilim priorități și să arbitrăm, să tranșăm. Asta e practic și uh, măreția, să zicem așa, implicării în politică. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Să nu uităm că bugetul e imaginea realității și în politică, de multe ori realitatea e în opoziție. Deci, curaj tuturor, mult noroc!